Abbiamo un martello nuovo. Martello. Dear colleagues, we can start the first meeting of a new year and uh... Stimați colegi, putem începe prima reuniune după anul nou și vreau să vă urez tuturor la mulți ani. Și sper să lucrăm cu spor în 2016. Toate cele bune tuturor colegilor și acum putem trece la treabă pentru că avem multe, multe de făcut. Primul punct, adoptarea ordinii de zi. A apărut o mică modificare în proiectul de ordine de zi uh, la recomandarea coordonatorilor de ieri uh, putem să adoptăm uh, modificarea, dacă nu, putem să adoptăm ordinea de zi fără modificare. La punctul 2 trebuie să vă anunț că avem o mică modificare la secretariat și vreau să-i urez bun venit lui Aliet Care, care s-a alăturat secretariatului începând cu data de 1 ianuarie. Vă mulțumim că ați început să cooperați cu noi și mult succes în activitatea dumneavoastră. Astăzi avem regim lingvistic cu 22 de limbi și reuniunea este transmisă live. La punctul 3, în ceea ce privește recomandarea din 22 decembrie și 13 ianuarie uh, recomandărilor coordonatorilor. Trebuie să vă spun că procesele verbale respective au fost transmise electronic. Dacă nu aveți obiecții, le putem considera adoptate. La punctul 4 vreau să vă spun că dacă nu există obiecții până la finalul acestei reuniuni, procesul verbal din 15 și 16 iulie va fi considerat adoptat și acum trecem la partea de vot și începem, încep prin a spune că am primit o solicitare din partea verzilor să votăm cu cartela de vot. Pentru uh, acest dosar și această solicitare este susținută de colegii din LIBE. Deci doriți să votăm electronic. Bun. Trebuie să votăm da, dacă vreți să votați cu cartelele și să votați nu, dacă nu doriți să votăm electronic. <clears throat> A votat toată lumea. Închidem votul. Bun. Vom vota electronic, deci. Doamna raportor, dorește să intervină? Doamna Șeldemos. Mulțumesc. Înainte de a trece la vot, sunt trei obiecții împotriva actelor delegate și vreau să vă spun foarte clar că în grupul social-democraților noi sprijinim ultimul uh, act delegat, dar nu primele două care se leagă de uh, produsele alimentare procesate bazate pe cereale. Deci vrem să transmitem un semnal clar Comisiei și EFSA că uh, dacă creăm uh, reglementări pentru ceea ce intră în compoziția uh, mâncărurilor pentru copii, trebuie să ținem cont de problema zahărului și de aceea această obiecție. Bun, putem vota electronic, prima obiecție. Deschid votul. Everybody had voted? A votat toată lumea. Închid votul. Se respinge. Putem să votăm pe marginea celei de-a doua obiecții. Deschid votul. Toată lumea a votat. Bun, închid votul. Se respinge. A treia obiecție. Deschid votul. Toată lumea a votat? Bun. Închid votul. Se adoptă. Acum... We can suspend, uh, we have to suspend for two Trebuie să suspendăm ședința două minute, spune domnul președinte, pentru că tocmai ce vine domnul ministru și apoi reluăm reuniunea. Dear colleagues, Stimați colegi, alături de noi este ministrul medie, mediului, doamna Sharon Daixma, din țările de jos și începem astăzi schimbul de vederi cu doi miniștri care, reprezintă, care ne prezintă programul președinției neerlandeze și vom urma pro, formatul standard al reuniunii în acest caz, adică începem cu prezentarea din partea miniștrilor și apoi vom avea două runde de intervenții cu întrebări Prima rundă va fi cea a coordonatorilor și reprezentanților grupului, grupurilor politice și apoi în a doua rundă pot interveni toți membrii. Deci voi da cuvântul doamnei ministru și îi mulțumim că se află aici pentru a ne prezenta prioritățile președinției. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului. Este o plăcere să am această ocazie să uh, mă aflu în fața comisiei dumneavoastră astăzi și să facem schimburi de vederi eh, pe viitor. Aștept cu nerăbdare să cooperez cu Parlamentul European în cursul președinției noastre, pentru că cooperarea este esențială și este cheia unei președinții de succes. Înainte de a continua, aș vrea să vă spun cum am eh, structurat responsabilitățile în ceea ce privește subiectele pe care le discutăm astăzi. Uh, eu mă ocup de partea de mediu, climă și conservarea naturii, iar colega mea, uh, ministru pentru sănătate, bunăstare și sport, Elis Hippers, se ocupă de dezbaterea în ceea ce privește sănătatea publică și siguranța alimentară și chestiunile conexe, cum ar fi uh, um, OGM-urile și medicamentele de uz veterinar. Astăzi mă adresez dumneavoastră ca fiind primul ministru din, uh, președin, din trioul prezidențial pe care îl împărțim cu Slovacia și Malta și cu care cooperăm excelent. După părerea mea, comisia dumneavoastră este una dintre cele mai importante din Parlamentul European. Mediul, Sănătatea publică și siguranța alimentară sunt domenii care au un impact foarte important asupra sănătății, siguranței și viitorului cetățenilor europeni. Așadar, activitatea noastră este crucială. Mă bucur să observ că mulți dintre conaționalii mei sunt de aceeași părere. După alegerile din 2014, comisia dumneavoastră s-a dovedit a fi cea mai populară printre parlamentarii din țările de jos. Europa se confruntă cu <clears throat> mari provocări, cum ar fi migrația și terorismul internațional. Este momentul ca Europa să arate că se concentrează mai mult pe valorile care ne unesc și mai puțin pe diferențele dintre noi proiectul european nu are niciun viitor fără cetățenii europeni. Iar așa cum spunea odată Winston Churchill, Europa este un concept spiritual, este un produs al spiritualității, dar dacă oamenii încetează să uh, se gândească la acest concept, el va muri. Trebuie să ne păstrăm angajamentul față de o Uniune care ne ține împreună, activează și protejează cetățenii. O Uniune care să se axeze pe chestiunile esențiale și care să existe cu adevărat în inimile cetățenilor săi. Astăzi aș vrea să mă concentrez pe două subiecte. Clima, economia circulară, mai bună reglementare și mobilitatea sustenabilă. Iar după aceea am să abordez subiecte specifice care au un rol important în cursul președinției noastre. Vom duce negocieri cu Parlamentul European pe o serie dintre aceste subiecte. Țările de jos am mai deținut președinția Consiliului acum 11 ani și, după părerea mea, la momentul respectiv, sustenabilitatea nu a primit atenția cuvenită. Însă, s-au schimbat multe de atunci. Cetățenii europeni lansează inițiative sustenabile, companiile fac și ele uh, pași înainte și fac apel la politicieni să facă și ei același lucru. Iar inițiativele verzi sunt uh, tot mai multe. Așa că ne dăm seama că mai mult decât uh, altă dată, uh, modul de trai sustenabil și um, antreprenoriatul sustenabil sunt vitale. Ideea că economia și ecologia nu sunt compatibile nu mai este valabilă și putem considera că ea face parte dintr-o școală mai veche de gândire o economie europeană puternică este o economie verde și sunt convinsă că multe state, multe orașe, multe companii, mulți oameni gândesc în același fel. Eu vreau să cooperez activ cu dumneavoastră, să construim împreună un viitor european sănătos, sigur și sustenabil. Acum, primul uh, subiect, abordarea uh, schimbărilor climatice. Eu una sunt optimistă și am să vă spun de ce din ce în ce mai mult ne dăm seama cât de urgent este să uh, intervenim cu acțiuni. Acordul istoric în ceea ce privește clima încheiat la Paris este exemplul cel mai recent în acest sens. Acordul de la Paris este un pas important de la care pornim noi în președinția țărilor de jos. 12 decembrie 2015 reprezintă un punct de cotitură în istoria ecologiei și mulți dintre dumneavoastră v-ați aflat că chiar acolo a fost o realizare nemaipomenită. Pentru prima dată în istorie, un acord pentru climă cu caracter obligatoriu a fost încheiat prin contribuțiile tuturor națiunilor. Deși unele dintre obiectivele UE nu au fost atinse, eu cred că acest acord este bine echilibrat și ambițios. Așa că nu o să vă surprindă că sunt foarte mândră de rezultatul acesta. Intervenția coordonată a UE cu siguranță a fost o contribuție importantă la acest rezultat și, la fel, uh, președinția Franței, uh, COP21. Dar cea mai mare provocare începe de-abia acum. Este nevoie să uh, elaborăm detaliile acestor acorduri și să lucrăm intens pentru a le pune în aplicare. Parisul nu reprezintă finalul procesului, ci din contră este un nou început. În decembrie, Consiliul European invita Comisia să coopereze cu Consiliul pentru a face o evaluare a rezultatelor COP21 înainte de Consiliul European din martie. Eu vreau ca Consiliul de Mediu din martie să discute uh, aspectele de follow-up. Uh, rezultatul acestor discuții va reprezenta o contribuție pentru întâlnirea Consiliului European și vrem să includem pe agenda din uh, Consiliul din iunie reforma ETS împreună cu propunerile non-ETS. <clears throat> Sper că vom reuși acest lucru în cursul președinției noastre. Acum al doilea subiect pe care vreau să-l abordez este economia circulară. Pachetul uh, Comisiei Europene pentru Economia Circulară este un subiect foarte important pe ordinea noastră de zi și mulțumim Comisiei pentru prezentarea pachetului în decembrie. Sunt impresionată de uh, cât de amplu și cât de amplă este abordarea și cât de unitară este într-o economie circulară se creează valoare, uh, plus valoare prin utilizarea inteligentă a materialelor. Asta înseamnă să utilizăm în mod responsabil sursele de materii prime și de energie și să nu mai existe risipă. Economia circulară creează piețe noi, noi locuri de muncă și o nouă creștere economică, iar eu ca președintă în, în, am intenția să fac tot ce se poate pentru a pune în practică ambițiile și propunerile Comisiei. După cum știți, pachetul conține două părți. Prima parte, planul de acțiune pentru o economie circulară, se va dezbate atât în Consiliul pentru Mediu, cât și în alte formațiuni ale Consiliului. Noi vom formula un răspuns al Consiliului în cursul președinției noastre, bazat pe discuțiile acestea care vor avea loc. Și vom încerca să uh, abordăm și partea a doua, astfel încât aceasta să poată fi finalizată cât mai repede cu Parlamentul și este vorba de legislația în ceea ce privește rezidurile. Uh, o felicit pe doamna Bonafre în ceea ce privește um, rolul său ca raportor pentru această reformă. Al treilea subiect de care mă ocup este mai buna reglementare. Legislația europeană este un element extrem de important pentru chestiunile transnaționale, cum sunt mediul Legislația trebuie să protejeze mediul cât se poate de eficient. Iar pentru a realiza acest lucru, uh, avem nevoie de o legislație modernă, coerentă și ușor de aplicat. Un, sunt convinsă că Consiliul și Parlamentul au acest obiectiv în vedere. Țările de jos și multe alte state membre sprijină inițiativa Make It Work. Obiectivul acestei inițiative este ca aplicarea legislației de mediu să devină mai eficientă. Nu avem nicio intenție să ne implicăm sau să intervenim în obiectivele, să schimbăm obiectivele pe care ni le-am propus. Din contră, obiectivul este să avem o mai bună punere în aplicare, astfel încât să se realizeze cu adevărat obiectivele. Ca deținătoare a președinției, țările de jos uh, încearcă să organizeze o dezbatere legată de această inițiativă în iunie, în Consiliul de Mediu din iunie. Și uh, vom uh, avea o dezbatere pe tema rezultate mai bune de atins în ceea ce privește mediul. Pentru că dorim să se să se uh, minimizeze birocrația nenecesară. Și în final, aș vrea să spun o serie de cuvinte în ceea ce privește întâlnirea de la Amsterdam din 14-15 aprilie, întâlnirea informală a miniștrilor. Principalul subiect acolo e, sunt soluțiile inteligente și ecologice pentru mobilitate orașele noastre sunt supuse unor presiuni mari și avem nevoie de soluții inovatoare și inteligente pentru a uh, respecta obiectivele de mediu, cum este cel pentru aer curat. Ministrii de mediu se vor uh, axa în mod special pe inovația în ceea ce privește vehiculele și carburanții, sursele de carburant, astfel încât să se reducă emisiile de CO2 și alte emisii. Doamnelor și domnilor, bineînțeles că noi vom încerca să facem progrese pe toate subiectele care sunt deja în lucru. De exemplu, vom încheia negocierile cu Parlamentul European în ceea ce privește directiva pentru uh, utilaje <clears throat> uh, nerutiere și vom uh, avea și negocieri în ceea ce privește directiva NEC. Această directivă este un instrument esențial pentru îmbunătățirea calității aerului. Prin activitatea intensă a președinției Luxemburgului, statele membre au ajuns la o abordare generală în Consiliul de Mediu în decembrie, iar eu aș vrea să începem negocierile cu Parlamentul European pe această bază cât se poate de repede. Obiectivul meu este să realizăm, să elaborăm un acord ambițios, fezabil cu Parlamentul în cursul președinției neerlandeze. Un alt dosar important în domeniul calității aerului este regulamentul Euro 5.6. Scandalul recent în ceea ce privește emisiile arată că mai este loc de îmbunătățiri în legislația UE, atât din punct de vedere al stabilirilor normelor, cât și din punct de vedere al aplicării lor. Noi, președinția, suntem gata să lucrăm împreună cu dumneavoastră pentru a face progrese în acest sens. Aștept cu nerăbdare rezultatele fitness check-ului în ceea ce privește directiva păsări și habitate în următoarele șase luni, obiectivele uh, UE 2020, strategia pentru biodiversitate, pot fi realizate numai dacă facem progrese cu punerea în aplicare a acestor directive și cu alte puncte de acțiune uh, numite în strategie. Integrarea obiectivelor de conservare în alte domenii de politici va consolida eforturile noastre și, în același timp, se va, vor crea noi sinergii inteligente între economie și ecologie și va crește angajamentul social țările de jos nu se așteaptă la decizii uh, legate de fitness check în cursul președinției noastre, dar principalul nostru obiectiv este să inițiem o discuție la nivel european în ceea ce privește optimizarea punerii în aplicare a legislației pentru conservarea naturii în UE fără a pune sub semnul întrebării obiectivele de conservare din UE. Țările de jos au ca intenție să organizeze o conferință tocmai pe acest subiect țările de jos salută intenția Comisiei de a prezenta un plan de acțiune UE împotriva uh, traficului de animale sălbatice în martie 2016. Traficul ilegal și uh, uh, braconajul sunt chestiuni foarte serioase pe care trebuie să le abordăm și să abordăm atât problema furnizării cât și a cererii. Știu că aveți și dumneavoastră aceleași îngrijorări din acest punct de vedere. O mai bună punere în aplicare implică toți uh, stakeholderii și, de asemenea, un sprijin pentru ecoturism, o mai bună aplicare a legii, o mai bună guvernanță, toate prin acțiuni coordonate. Țările de jos vor fi gazda unei conferințe internaționale la Haga, o conferință de follow-up legată de această inițiativă a Comisiei și vom discuta despre acest lucru și în Consiliul de Mediu. Țările de jos <clears throat> vor investi multă energie și în alte conferințe internaționale în ceea ce privește conservarea naturii. Uh, Comisia Internațională pentru uh, în ceea ce privește uh, protecția balenelor, Platforma Interguvernamentală pentru Biodiversitate și Servicii de Ecosistem, Convenția în ceea ce privește <clears throat> uh, speciile în uh, pericol și uh, convenția în ceea ce privește biodiversitatea de la Cancun. În concluzie, dorim să facem progrese împreună cu dumneavoastră în ceea ce privește subiectele care au un impact asupra mediului. Împreună putem să realizăm o Europa sănătoasă, uh, și sigură, uh, să cooperăm în mod productiv cu Parlamentul European și cu Comisia dumneavoastră. Și aceste elemente sunt elemente cheie. Eu sper că vom avea o abordare practică și astfel vom atinge obiectivele urmărite. Mulțumesc! Thank you very much, dear minister, and now we... Mulțumesc foarte mult, doamnă ministru, și acum putem uh începe cu prima rundă de întrebări din partea coordonatorilor, două minute pentru fiecare. Domnul Peter Lize. Forțină. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă ministru. La două lucruri vreau să mă refer. În primul rând, sigur, aplicarea vederilor de la Paris. Sunt uh, de acord că a fost un mare succes, dar cred că în ceea ce privește aplicarea trebuie să avem grijă ca eforturile necesare în momentul de față să nu se concentreze doar asupra industriei energofage, care ar urma să um, beneficieze de niște obiective foarte ambițioase, conform comunicării Comisiei, ci ar trebui ca și la partea de partajare a eforturilor să dăm dovadă de aceeași ambiție și să subliniem și importanța eficienței energetice și vreau de asemenea să trag atenția asupra uh, transportului feroviar. În acest an este o conferință la Montreal în acest sens și nu se poate să nu se discute despre o reducere a emisiilor, uh, ci doar despre o stabilizare. Nu, ar, nu poate fi exclus complet acest sector. Ce aveți de gând să faceți pentru că la pentru ca la Montreal să se ajungă chiar la o reducere, nu doar la o stabilizare. Apoi, uh, chestiunea curăț... purității aerului. Ieri în Germania a existat o sentință conform cărora autovehicule diesel nu mai au voie să circule în um, centrul orașelor. Eu cred că nu este un uh, exemplu bun pentru Uniunea Europeană ca să stabilim norme Uh, în ceea ce privește emisiile, dar uh, dat fiind faptul că nu putem respecta acest lucru, nu ne mai rămâne altceva de făcut decât să venim cu interdicții în ceea ce privește circulația mașinilor. De aceea, în ceea ce privește raportul uh, domnului Albert Des, vă revine și dumneavoastră misiunea de a găsi o soluție pentru ca și noi aici, în Parlament, uh, să putem discuta împreună cu dumneavoastră o soluție rezonabilă pentru emisiile reale în trafic. De aceea uh, și dumneavoastră trebuie să reamintiți statelor membre că trebuie într-adevăr făcut ceva în acest sens. Mulțumesc uh, foarte mult uh, și acum din partea socialiștilor, doamna... Here with us to share the priority. Mulțumesc foarte mult, doamna Dali. Mulțumesc foarte mult pentru prezența dumneavoastră aici, cu atât mai mult cu cât sunteți uh, parte dintr-un trio de președinții și uh, voi profita de faptul că beneficiez de interpretare astăzi pentru a mă exprima în limba malteză. Mă voi referi la câteva elemente cheie, mai întâi de toate poluarea, apoi emisiile de gaze cu efect de seră, în special din sectorul transporturilor. Vă mărturisesc că am fost uh, deosebit de dezamăgită citind programul pentru următoarele 18 luni al uh, trioului de președinții. Potrivit acestui program, și citez, președinția olandeză va acorda atenția cuvenită propunerilor Comisiei cu privire la reducerea emisiilor în sectoarele ne-ETS. N-am constatat însă niciun fel de angajament din partea dumneavoastră în prezentarea introductivă pe care ați făcut-o. Ați trecut pur și simplu în uh, revistă subiectul. Un procent de peste 20% din emisii uh, provin din sectorul transporturilor în uh, Uniunea Europeană. De aceea, dacă vrem să reducem uh, emisiile în ansamblul lor va trebui să insistăm pe reducerea emisiilor din sectorul transporturilor și cred că ar trebui să se acorde o atenție deosebită acestui lucru. V-aș întreba așadar care sunt planurile concrete ale președinției neerlandeze pentru a face față acestei provocări pe care o reprezintă sectorul non-ETS, respectiv, în special, oxizii de azot și uh, alte emisii poluante din sectorul transportului rutier. Eu sunt raportor din umbră pentru SND pe marginea proiectelor Euro 5 și Euro 6 privitoare la vehiculele ușoare. Aș dori să vă întreb care sunt prioritățile dumneavoastră pentru acest sector. Mai mult decât atât, care sunt prioritățile președinției neerlandeze în general în acest domeniu pentru uh, această temă. Mulțumesc și acum coordonatorul din partea ECR. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, spune doamna Gerling. Eu vorbesc în calitatea mea de raportor și mi-aduc aminte că atunci când am început să discutăm de acest subiect, încă din timpul mandatului trecut, o temă recurentă era faptul că calitatea aerului scăzuse în prioritate față de tema carbonului, a dioxidului de carbon. Nu, bene nu beneficia așadar de suficientă atenție. Motiv pentru care sunt, am fost destul de dezamăgită citind uh, documentul cu prioritățile președinției neerlandeze, unde constat exact aceeași problemă calitatea aerului nu se regăsește în documentul acela în mai mult de o singură propoziție. Așadar, bun, e adevărat, putem discuta despre temele mari, despre conferințele importante, dar, uh, știți, președințiile sunt, de fapt, judecate după ce au făcut concret. și știu că ați făcut eforturi deosebite împreună cu președinția luxemburgheză la sfârșitul anului trecut pentru a demara în forță președinția neerlandeză, dar avem uh, în rândurile statelor membre o poziție majoritară consistentă, dar și o minoritate extrem de vocală pe marginea diferitelor teme. Prin urmare, n-aveți înainte o sarcină foarte ușoară și v-aș îndemna să insistați ceva mai mult și cu mai multe detalii cu privire la felul în care veți aborda Consiliul și pozițiile statelor membre pe marginea poluării, pentru a vedea cum se va putea ajunge la un acord, cum vor fi reconciliate toate aceste poziții, pentru că e nevoie din partea Parlamentului de o uh, pas foarte important înainte pentru a putea ajunge în uh, terenul de negociere și se pare că Consiliul nu e dispus să facă și el un pas uh, uh similar. Mulțumesc și acum din partea grupului ALDE îi dau cuvântul domnului coordonator, domnul Gerbrandi. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc doamnei ministru pentru prezentarea sa deosebit de bună. Aș lăsa deoparte problema climei deocamdată, pentru că s-au referit foarte mult uh, la ea, la această temă colegii mei. M-aș referi la problema economiei circulare și au existat multe voci critice cu privire la retragerea pachetului precedent. Domnul Timmermans a fost criticat uh, sever pentru că n-ar fi făcut eforturile care se așteptau de la domnia sa. Așadar, pe mine mă îngrijorează acum planul de acțiuni, pentru că este foarte important să se ajungă la o soluție corectă, la o soluție bună. Planul de acțiune depășește cu mult foaia de parcurs din 2010-2011 și aș întreba președinția neerlandeză. Este pregătit Consiliul să facă eforturi pentru a da o mână de ajutor accelerării progresului în domeniul planului de acțiuni, pentru că sunt foarte multe lucruri de făcut, să ne uităm la studiul McKenzie. Apoi, în timpul președinției luxemburgheze, au existat concluzii foarte bune și pare foarte bine și că va exista o conferință privind implementarea în timpul președinției neerlandeze. Dar încă n-am ajuns uh, acolo unde ar trebui să fim. Nu putem vorbi încă de punere în aplicare. Dacă ne uităm la politica agricolă, înverzirea acesteia nu s-a bucurat de sprijinul adecvat din partea Consiliului. De aceea v-aș întreba ce își propune să facă în mod concret președinția neerlandeză pentru a ne permite să atingem până 2030 obiectivele noastre în materie de uh, biodiversitate și apoi infracțiunile împotriva uh, faunei și florei sălbatice. Există o propunere deja din partea Comisiei care a fost publicată chiar în săptămâna conferinței organizată de președinția neerlandeză. Ne puteți oferi mai multe detalii cu privire la obiectivele conferinței pe care o organizați? Și dacă aveți în vedere să faceți ceva mai mult decât se întâmplă în momentul de față. pentru că mm, a, veriga cea mai slabă în acest domeniu riscă să creeze problemele cele mai mari așa. Mulțumesc foarte mult și acum dau cuvântul coordonatorului din partea GUE, doamnei Anne-Marie Miner. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte, și mulțumesc doamnei Deisman pentru prezență. Aș dori să mă refer la ambițiile președinției orlandeze în al doilea trimestru al anului 2016 se va vorbi de reducerea dioxidului de carbon și în calitate de președinte al președinției, veți avea o pârghie de negociere foarte amplă. Va trebui să faceți negocieri și cu privire la uh, revizuirea sistemului ETS. Cred că aveți un nivel foarte ridicat de ambiție. E într-adevăr extrem de important ca problema climei să fie abordată în mod corespunzător. Într-adevăr, emisiile de gaze cu efect de seră trebuie reduse cu 25% față de nivelul din 1990, deci îndemnul ar fi să dați dumneavoastră primii exemplul dacă vreți ca și alții să vă urmeze. Va trebui să existe o reducere cu 8% a participării uh, centralelor pe cărbune la emisiile de dioxid de carbon. Așadar, prima mea întrebare este ce veți face concret pentru a stimula reducerea de emisii de dioxid de carbon și pentru a duce la închiderea unui număr cât mai mare de uh, centrale pe, ca, pe cărbune. Apoi, în ceea ce privește ETS, emisiile rămân la un nivel mult prea ridicat. Uh, veți face presiuni pentru reducerea acestora și, de asemenea, ce aveți în vedere în ce privește emisiile din sectorul rutier? Apoi, să nu uităm că economia noastră se bazează pe comerț, pe import și pe export, dar în același timp sectorul transportului maritim este printre cele mai poluante din lume. De aceea v-aș întreba, veți încerca să atrageți mai mult atenția la nivel internațional pe aceste două sectoare, asupra acestor două sectoare? Mulțumesc și acum pentru uh, grupul verzilor, coordonatorul uh, are cuvântul. Domnul Haut, mulțumesc foarte mult, mă voi exprima și eu în limba mea maternă. Domnule Caut, aș dori să mă refer la câteva lucruri la care v-ați referit dumneavoastră în prezentare. Mi se pare încă surprinzător că la Paris a stabilit că rămânem mult sub 2, 2 uh, grade și acum spuneți că vom rămâne sub 1,5 grade. Înțeleg că vrem să creăm uh, ambi uh, coaliții ambițioase și că e foarte util să rămânem uh, diplomați. Dar trebuie să jucăm un rol mai puternic. Și în ce privește taxa pe benzină, v-aș întreba, cum vă veți asigura că la nivel european creșterea temperaturii cu, numai, cu mai puțin de 1,5% se va putea realiza pentru că ambiția noastră fusese de 2, 2 grade Celsius. Cum veți putea să realizați în practică această ambiție mai mare? Și apoi, mai bună reglementare, o chestiune care, la care ține foarte mult președinția neerlandeză. Dar să știți că asta este un concept minunat, suntem cu toții de acord cu el, am auzit pe nimeni să fie împotriva reducerii birocrației sau să fie pentru o mai proastă reglementare. Nimeni, nici la Bruxelles, nici în alte părți. Așa că, sincer vă spun, m-am cam săturat să tot aud vorbele astea mari. Se tot vorbește așa de faptul că există prea multă birocrație, dar dați-ne un exemplu concret. De exemplu, pentru Natura 2000. Acolo se spune adesea că există foarte multă birocrație, dar în același timp am, arăt, am constatat în practică că nu e adevărat. Deci, probabil, această mai bună reglementare nu e mai mult decât uh, o chestiune de pură retorică, care da apă la moară celor care spun că Bruxelles nu este necesar. Acum eh, ați întors foaia și ați spus, stați puțin, că de fapt și statele membre sunt de vină pentru că nu pun în aplicare în măsură suficientă reglementările de la nivel european. Apoi, în ce privește puritatea aerului, un transport mai, cu mai puține emisii și așa mai departe, eu am înțeles că în aprilie se va organiza un uh, Consiliu de Transporturi, un Consiliu informal dar cu ministrii de mediu, cum discutați? Pentru că nu s-a luat încă o decizie cu, o privire la emisii, cu privire la emisiile din sectorul rutier. Și atunci cum veți vorbi cu cei de la transporturi despre calitatea aerului? Sunt un pic dezamăgit de această organizare. Apoi, cred că foarte importantă este și sectorul aviatic și Organizația Mondială a Aviației. Deci, cum vă veți pregăti pentru negocierile de la Montreal? Vă mulțumesc! Mulțumesc și acum domnul Pedicini din partea RDD. Mulțumesc, domnule președinte, în legătură cu problema calității proaste a aerului, care este răspunzătoare pentru peste 430.000 de morți premature pe teritoriul Uniunii Europene, um, la noi, în Italia, sunt, uh, din acest punct de vedere, circa 84.000 de decese premature pe an. Cum se poate combate acest fenomen? S-a depășit uh, în mod continuu, în timp de peste două luni, nivelul pentru PM10 în uh, numeroase orașe mari europene și în special italiene. Asta a dus la un, uh, o poluare atât a solului cât și a întregului lanț alimentar și de aceea credem că ar trebui să se ia măsuri concrete pentru a, a face față acestei probleme, respectând, desigur, uh, legislația europeană NEC. Reducerea cu 75% a victimelor smogului este un obiectiv uh, pe care, mm, care a fost propus inițial. Apoi, în plen, uh, la presiunile comisiei s-a ajuns la 50% și apoi Consiliul a redus acest nivel la 48%. Aceste cifre, aceste procente, corespund, la o, corespund unui număr de 116.000 de morți în plus pe an din cauza smogului. La reuniunea din 16 decembrie a Consiliului pentru Mediu, dumneavoastră ați spus că vreți să fiți mai ambițioși. Ambiția, acesta este cuvântul care se repetă mereu aici, în Parlamentul European. Dar care este semnificația pe care o atribuim? Depinde foarte mult de cine rostește cuvântul. NEC trebuie să îmbunătățească calitatea aerului și sănătatea cetățenilor. Asta e foarte bine, dar până acum au fost puse în aplicare măsuri care nu sunt suficiente nici măcar pentru a respecta nivelurile recomandate de Organizația Mondială a Sănătății. Motiv pentru care, iată care e întrebarea mea, în timpul negocierilor, președinția olandeză va face efortul pentru a apăra sănătatea cetățenilor sau va face efortul pentru a ajunge, ca de obicei, la un compromis care nu va mulțumi pe nimeni, ci care îi va permite doar să își uh, atribuie o medalie singură pentru că a reușit să încheie un dosar care totuși duce uh, la 116.000 de decese premature în plus pe an din cauza smogului. Mulțumesc și acum domnul Dorneanu din partea, doamna Dorneanu din partea ENF. Dornanu, mulțumesc domnule președinte, faceți trimitere la pachetul energie-climă din 2014, revizuit în 2014 în programul președinției neerlandeze. Dar uh, acesta nu conține obiective obligatorii, ca și acordul de la Paris din COP21, care nu are putere cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic, motiv pentru care aceste obiective s-ar putea dovedi chiar a fi contraproductive. Apoi, o strategie în materie de punere în aplicare și monitorizare, precum și de tragere la răspundere dacă obiectivele nu sunt respectate, nu uh, a fost stabilită. Cât privește aplicabilitatea, coerența și, coerența și sustenabilitatea legislației de mediu europene, acestea nu rămân decât o simplă dorință. În acest context, cu privire la Uh, revizuirea sistemului european ETS veți ține seama de faptul că uh, există limite pentru poluare pe, pe, pe, pentru întreprinderile de pe piață, să ne gândim la prețul tonei de cărbune care face ca întregul sistem să devină ineficient. Anul trecut, la Forumul uh, pentru Agricultură și Schimbări Climatice, ați abordat modul în care va putea agricultura să facă față provocării de diminuare a emisiilor de dioxid de carbon. În acest sens, ce vă propuneți să faceți astfel încât micii exploatatori să nu fie sufocați în fața marilor lanțuri producătoare? Și înțeleg că se va testa un baraj pentru captarea curenților marini în Marea Nordului. Veți uh, face eforturi pentru a combate poluarea oceanelor în timpul președinției neerlandeze. Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc foarte mult! Iată acum, după o primă rundă de vorbitori, revenim uh, la dumneavoastră. Aveți uh, cuvântul, doamnă ministru, pentru 10 minute de răspunsuri, după care putem începe cea de-a doua rundă. Mulțumesc, domnule președinte. Voi încerca să fac tot posibilul pentru a respecta timpul alocat. În primul rând, aș dori să răspund întrebării domnului Lize. Nu am să vorbesc în totalitate germană, dar cel puțin am să încerc. Trebuie să știți că atunci când am fost la Paris, Delegația Uniunii Europene a încercat până în ultimul moment și includerea traficului aerian și a celui naval în uh, <clears throat> pachetul decis. Și trebuie să știți că atât pentru IMO cât și pentru ICAO vom face tot posibil pentru a merge cu un bun mandat. Pentru că dacă s-a spus aici în Parlament că ar trebui inclus și traficul aerian și cel naval, uh, Uh, aveți perfectă dreptate. Este și poziția Consiliului, de altfel, cred. Apoi voi încerca să continui în engleză, dacă nu vă deranjează. Domnul Lize a mai întrebat cum anume vedem uh, discuțiile uh, pe marginea acestui subiect în cursul președinției noastre. Trebuie să spun că e în mâinile dumneavoastră, depinde de Parlament. Dacă Parlamentul acceptă propunerea RDA, atunci Comisia poate să-și continue activitatea așa cum a fost planificat. Totuși, dacă votul în plen, așa cum este planificat sfârșitul lunii, dacă va fi uh, pentru obiecție, atunci Comisia va trebui să vină cu o nouă propunere, deci nu noi, ca și președinție. Deci dacă apare acest scenariu, atunci vă pot asigura că vom facilita următorii pași. Însă, mm, misiunea noastră este să asigurăm o aplicare rapidă a procedurii de testare noi. Acum aș dori să mă refer la întrebarea doamnei Dali. M-ați întrebat uh, ce avem în vedere la nivelul Consiliului în ceea ce privește non-ETS și um, partajarea eforturilor. Dat fiind uh, calendarul de timp pentru această propunere, nu consider că vom avea de lucru pe fond, uh, dar dacă propunerea va veni la timp, atunci vom solicita Comisiei să o prezinte la Consiliul de Mediu din iunie și vom solicita și perspectiva ministrilor în ceea ce privește uh, legătura între această propunere și propunerea ETS. Eu înțeleg de ce vă concentrați și asupra uh, celor sectoare neincluse în ETS și um, înțeleg că este o legătură, înțeleg perfect acest lucru. Doamna Dali, am mai întrebat ce planuri avem pentru Euro 5 și 6. Sunt uh, conștientă de faptul că Parlamentul întâi dorește să voteze pachetul RDA pe 9 ianuarie pe ianuarie, iar după votul în plenară, Parlamentul va decide cum anume să continue cu acest dosar. Și v-am spus, este vorba de emisiile reale în trafic. Și apoi aș dori să mă refer la întrebarea doamnei Gerling. ți a întrebat cum anume privim și creșterea nivelului de ambiție în, și în ceea ce privește directiva NEC la nivelul trialogurilor. Știm că n-a fost ușor să se ajungă la a Consiliului în decembrie de către ministrii de mediu și pentru mine, ca și broker onest, în calitate de președinte al Consiliului, va fi mandatul pe care voi lucra în cursul primului trialog. Și împreună cu dumneavoastră, cu Parlamentul European, vom explora posibilele opțiuni în cursul negocierilor noastre pentru a ajunge la o înțelegere în primă lectură. Asta ne propunem și vrem să mai um, completez că nu e vorba de numărul de cuvinte folosit într-un text pentru a sublinia că un lucru este important sau nu, ci Cred că aveți perfectă dreptate că acest lucru este o chestiune importantă și nu e vorba de, doar despre a avea ideale, idealuri ca societate sau politicieni, ci de a le pune într-adevăr în aplicare. Și asta este treaba noastră. A doua întrebare a dumneavoastră te-a referit la planurile noastre. Și aici cred că am încercat să dau un răspuns pe scurt. Acum am să trec la limba mea maternă și mă bucur că pot face acest lucru pentru a răspunde întrebării domnului Chebrandes. Dânsul s-a referit la un fitness check și a întrebat care va fi abordarea noastră pentru a îmbunătăți aplicarea directivei păsări și habitat. Mă uit și în direcția domnului Eichhout, care de asemenea a menționat aceste chestiuni. Evident că este extrem de important că atunci când este vorba de biodiversitate, Europa să vină cu rezultate. Rapoartele prezentate au arătat acest lucru în mod clar și și discuțiile de la Consiliu arată că există o mare susținere pentru o apărare robustă a biodiversității și um, acest lucru vine în susținerea obiectivelor care sunt prevăzute în directiva păsări și habitate. În același timp, vedem că există multe oportunități generate de o bună reglementare. Domnul ICOT m-a rugat să dau un exemplu uh, care lucrurile poate nu funcționează întotdeauna eficient și ca excepție poate îmi permiteți să mă refer la o situație pe care o cunosc din țara mea. În vestul țării încercăm să punem la cale un mare proiect de mediu unde vrem practic să ne întoarcem în timp Uh, din perspectiva mediului. Deci revenim în timp pentru a transforma apa dulce în apă sărată. Există o fabrică care deja a început să funcționeze și este pe lista protejate. Deci, dacă vrem să avem rezerve mai importante și să consolidăm uh, întregul ecosistem, iată că ne lovim de probleme legislative. Practic, uh, uneori, uh, practic ne punem singuri piedici. Mediul nostru, biodiversitatea, însă merită să fie îmbunătățite. Deci suntem pentru un nivel ridicat de ambiții și puteți fi siguri că vom face acest lucru și vreau de asemenea să avem și o dezbatere deschisă cu oamenii de știință pentru a analiza obiectivele din directivă. Este Există puțină susținere pentru revizuirea întregii directive. Um, atât în Parlament cât și la nivelul Consiliului. Domnul Cheprande, de asemenea, a menționat planurile um, vis-a-vis -vis de economia circulară. Vedem că planul de acțiune prevede o serie întreagă de propuneri pentru a facilita această tranziție către economia circulară și ne așteptăm la rezultate în cursul următorilor ani. În cursul președinției noastre veți vedea că vom avea o dezbatere pe marginea pachetului și desigur vrem să ne asigurăm că acțiunile vor fi discutate în mod specific, dar la nivelul Consiliului și pe lângă Consiliu există și Parlamentul European și și angajamentul dumneavoastră trebuie să joace un rol. Trebuie să ne asigurăm că exercițiul uh, va depăși președinția olandeză. Putem da un prim impuls pentru demararea dezbaterilor, dar de asemenea trebuie să ne gândim uh, la acest plan ca o totalitate, ca un tot. Și dacă ne uităm la tranziția, asta este lucru important. Noi vom încerca să coordonăm acțiile la nivelul Consiliului și vom colabora împreună cu alte state membre pentru a demara această dezbatere și eu personal voi face tot posibilul pentru a ajunge la o poziție consensuală, astfel încât să uh, vedem că ambiția și realismul pot funcționa mână în mână. Domnul Kembrandi, de asemenea, a vorbit uh, și despre programul conferinței uh, privind animalele sălbatice. Nu am încă programul, dar uh, puteți fi sigur că informațiile vor fi disponibile cât de curând. Trecând uh, acum uh, la întrebările doamnei mine, doamna a spus o serie întreagă de lucruri vis-a-vis -vis de poziția olandeză și ar fi tentant să mă refer la acest lucru, dar nu o voi face aici, pentru că aici mă aflu nu în uh, capacitatea mea de ministru olandez și trebuie să reprezint 28 de state membre și nu ar fi uh, <clears throat> util acum să mă lansez într-o dezbatere națională, chiar dacă uh, ar fi util. Ați întrebat care sunt intențiile noastre atunci când este vorba de implementarea acordului de la Paris. Evident, în octombrie în cazul de acord asupra unei poziții comune. La Consiliul din martie vom discuta despre ce trebuie făcut în urma acordului de la Paris. Sperăm că vom fi în măsură să venim cu o contribuție pentru Consiliul European care va avea loc mai târziu în cursul acelei luni. Poate că vi se pare doar um, că mă refer la procedură doar, dar este un pas important. Apoi, întrebarea legată de părerea noastră vis-a-vis -vis de o mai bună reglementare. Înțeleg că mi-am depășit limita de 10 minute, așadar pentru a accelera, voi încerca să sintetizez. În martie vom discuta și despre, nu, de fapt nu doar despre pachetul deja creat și care trebuie implementat, ci și despre rezultatele care trebuie să existe atunci când ne uităm și la restul lucrurilor. În 2018 va avea loc o nouă procedură de inventariere și cred că până atunci va trebui să stabilim pașii de urmat. Și nu în ultimul rând, domnule președinte, am ajuns acum la întrebările domnului Peticini. Legată calitatea aerului din orașe, această calitate a aerului este extrem de importantă și revine statelor membre misiunea de a implementa uh, reglementări. Știți că am uh, pornit deja la drum cu poziția Consiliului în ceea ce privește directiva NEC și care va duce la o mai bună calitate a aerului pentru toți cetățenii noștri din Europa. Mulțumesc foarte mult și îmi să scuze că a durat ceva mai mult. Nu e o problemă. Ne-a făcut plăcere să vă ascultăm răspunsurile și acum putem începe cu o a doua rundă de întrebări însă aș ruga pe colegi să păstreze timpul alocat de un minut, pentru că avem 15 colegi doresc să intervină. Încep acum cu domnul Norbert Linz. Da, mulțumesc, domnule președinte, doamnă ministru. Aș dori și eu încă o dată să mă refer la chestiunea biodiversității cu o întrebare suplimentară. Colegii Aicociche Brandi se referise deja la tema anterior și și dumneavoastră ați făcut această legătură cu procesul refit și a, a, așa lui fitness check pentru această directivă privind natura. Din răspunsul dumneavoastră mi-am dat seama că ați avea oarecare simpatie pentru revizuire aplicarea acestei directive privind protecția naturii. După cum știți, la finele lui decembrie, Comisia s-a pronunțat cu o mare majoritate la, împotriva unei revizuiri și pentru o mai bună aplicare și de aceea salut faptul că doriți să organizați o conferință pe această temă pentru continuarea discuțiilor, însă vreau să vă rog să detaliați mai de aproape care este Uh, atitudinea dumneavoastră personală vis-a-vis -vis de această temă. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Sebdan! Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă ministru, pentru prezența dumneavoastră și comentariile făcute. Mă uh, bucură faptul că vă doriți uh, o mai bună aplicare a directivei privind emisiile și la nivel național, însă, așa cum spune și domnul raportor, există o, un decalaj destul de mare între poziția Parlamentului și cea a Consiliului pe care dumneavoastră o veți reprezenta în baza mandatului pe care l-ați primit. Dat fiind faptul că obiectivele au fost diluate, uh, deci, dar și că statele membre au mai mare flexibilitate conform poziției Consiliului. Vă întreb cum se potrivește asta cu afirmația dumneavoastră că ar trebui să venim cu o mai bună reglementare. Pentru că, practic, dacă dăm această flexibilitate, dăm posibilitatea statelor membre să vină cu derogări atunci când este vorba de puritatea aerului și asta nu mai poate fi o bună reglementare. Și de asemenea, mă miră faptul că nu puneți suficient accent pe calitatea reglementării, ceea ce poate duce la o <clears throat> reducere a impactului. Ce veți face pentru ca în final să nu ne trezim în această situație? Mulțumesc foarte mult, uh, Judy Gerling. Mulțumesc că am să rezist tentația de a discuta despre NEC, pentru că vom vorbi mai târziu despre acest lucru. Eu mi-aș dori să revenim la directiva Habitat. Mă îmbărbătează faptul că uh, puneți accent pe acest lucru și, și asupra mm, acestor fitness checks, verificări de calitate. De asemenea, vreau să discut și despre schimbările climatice și manifestările evidente pe care le avem în această iarnă. Nu în ultimul rând în țara mea, unde mari inundații au dus la probleme mari pentru comunități cu căderi masive de ploaie, căderi record Vă întreb așadar ce veți face cu acest uh, fitness check pentru directiva Habitat, pentru că multe voci uh, spun că trebuie să existe o legătură între cauză și efect pentru a vedea cum anume putem face față acestor căderi uh, majorate de ploaie cum poate fi absorbită această apă suplimentură, cum anume am putea folosi directiva Habitat pentru a găsi soluții de adaptare pentru efectele la schimbările climatice. Mulțumesc foarte mult, domnul Uitenga. Da, mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, uh, doamnă ministru, în Comisia noastră de mediu. Eu aș dori să subliniez o serie întreagă de exemple cu privire la uh, mai bună reglementare pentru sectorul agricol, referindu-mă și la ce spunea Bas Eichhout. În primul rând, uh, produs pesticidele cu risc uh, scăzut. Avem însă totuși nevoie de pesticide ca o plasă de siguranță E nevoie însă de inovare pentru reducerea riscurilor asupra sănătății publice și a mediului și pentru, evident, uh, a le avea um, în sine. Dar este foarte dificil de a ține autorizare pentru aceste produse. Știu că este un grup de experți care va analiza lucrurile pentru a ajunge la un proces mai simplu de autorizare, dar vreau să știu care uh, sunt eforturile președinției în acest sens. În al doilea rând, în economia circulară și agricultura poate juca un rol important. Există o serie întreagă de inovații pentru a arăta acest potențial, de exemplu folosirea insectelor pentru înlocuirea pesticidelor. Aș dori să știu ce planuri aveți pentru a utiliza acest potențial al sectorului agricol. agricol. Mulțumesc foarte mult, domnul Eck. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnul ministru, pentru prezența dumneavoastră aici. E salutar faptul că doriți să organizați o conferință cu privire la comercializarea ilegală a animalilor salbatice și a produselor aferente, protecția speciilor, este o tematică extrem de importantă. Nici toți banii din lume nu mai readuc la viață o specie uh, dispărută și balenele fac parte din aceste categorii. Multe din speciile de balene sunt periclitate și dat fiind creșterea poluării în oceanele noastre, pe termen lung probabil toate speciile de uh, balene vor fi periclitate. În pofida unei decizii a Curții Internaționale de Justiție, flota de vânătoare de balene a Japoniei și-a reluat activitatea. Și a, cu această ocazie se ucid în condiții complet inumane un număr mare de animale în fiecare an. Ce veți face așadar pentru a pune capăt acestei practici din partea Japoniei și dacă veți face presiuni asupra acestui stat insular pentru a uh, încheia acest, uh, a pune capăt acestui masacru la adresa balenelor. Mulțumesc foarte mult, domnul Șlec. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, doamnă ministru, aici sunt. Mă bucură faptul că ați menționat că economia circulară va fi o misiune importantă în cursul președinției dumneavoastră. Întrebarea mea se referă la următorul lucru. Scopul um, economiei circulare este de a reduce consumul uh, în ansamblu a resurselor. Sunt însă două lucruri care sunt și mai importante, prevenția și reutilizarea. Reciclarea e bună, dar uh, trebuie să avem grijă să nu avem doar uh, reciclare de dragul, reciclare în special pentru deșeurile periculoase. Trebuie să existe un temei legal clar și o voință politică clar în acest sens. De asemenea, se solicită um, un ciclu pentru um, materie, materii prime uh, secundare, care însă să nu folosească reciclarea materialelor toxice. Comisia risk of infertility of the offspring of work. a decis de asemenea uh, utilizarea de ftalați în anumite condiții, în anumite mm, situații chiar uh, fiind vorba de importuri din uh, Asia. Acest Parlament uh, s-a opus printr-o rezoluție acestei decizii a Comisiei. Din păcate aici nu avem drept de veto, doar Consiliul se poate opune și așteptăm să se întâmple acest lucru în martie 2016 reciclarea sper că nu va include și materialele periculoase care sunt cunoscute a avea efecte asupra reproducției. Aici uh, mi-aș dori de asemenea să știu care este părerea dumneavoastră. Sì, grazie Presidente, benvenuta Ministro. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Domnule președinte, doamnă ministru, am apreciat mult poziția țării dumneavoastră cu privire la propunerea Comisiei de a crește de două ori uh, limitele emisiilor pe termen uh, scurt și o creștere cu 50% pe termen lung. După cum știți, Comisia pentru Mediu a respins această măsură deja, dar știm că există eforturi de a se face presiuni și de a vă convinge pentru a schimba situația din partea statelor membre. Și aș vrea să vă întreb dacă, în cazul, așa cum sperăm noi, în cazul în care, așa cum sperăm noi, se va confirma și în plen în Parlamentul European uh, votul pentru respingerea acestei măsuri, ce veți face dumneavoastră astfel încât să se înainteze cât mai curând din partea Comisiei o nouă propunere care să răspundă exigențelor de mediu și de sănătate uh, fundamentale în acest moment. Și apoi o altă întrebare privitoare la ETS și propunerea de directivă în materie, la care, pe, pe marginea căreia în curând va trebui să lucrăm. Foarte pe scurt, factorul liniar propus nu este îndeajuns pentru a pune accentul pe obiectivul de reducere a emisiilor până în 2030 și după 2030. Și atunci, ce va face președinția pentru a garanta o creștere a ambițiilor și o decarbonizare rapidă a tuturor sectoarelor industriale? Vă mulțumesc! Este Ialc. Domnul Ialc. Madame la ministre, par... Doamnă ministre, printre energiile fosile, uh, gazul natural este uh, reprezintă 25% din energiile primare. Securitatea furnizării de gaz natural cere uh, să um, luăm în calcul furnizorii majori cum sunt Rusia și ă, de asemenea se vorbește despre primul terminal de gaz construit ă, în ă, Polonia. Este o eroare istorică să denigrăm gazul rusesc în favoarea gazului din, din Orient. Și un acord pentru lansarea Nord Stream 2 în septembrie, a fost semnat uh, în septembrie anul trecut de uh, Austria, Marea Britanie, uh, Germania și Franța și există și proiectul de gazoduct South Stream, dar din păcate trebuie relansat și întrebarea mea se a, se referă la ceea ce ați favoriza ca soluție dintre aceste proiecte. Thank you very much. Now, Ms. Uh, Grostet. Mulțumesc. Domnul Olveni, mulțumesc. Am să folosesc limba maghiară, spune vorbitorul. Domnul ministru, ați prezentat foarte clar în uh, discursul dumneavoastră faptul că uh, Întrunirea de la Paris a reprezentat un punct de contitură și vă rog să ne spuneți care sunt pașii concreți pe care îi planuiți după conferința COP21. Aș vrea să vedem pași mai concreți, pentru că avem acest angajament al UE de 40% și care ar fi instrumentele pe care să le aplicăm ca să realizăm acest angajament? și ar trebui să se distribuie uh, proporțional această sarcină în UE și mă gândesc uh, la sectoarele non-ETS. Mulțumesc. Domnul Branen, o întrebare despre biomasă. Stat, um, Regatul Unit uh, importă o cantitate destul de mare de biomasă lemnoasă și ar trebui incluse criterii de sustenabilitate pentru importurile de biomasă, având în vedere că UE încearcă să incorporeze utilizarea terenurilor în cadrul de planificare pentru energie. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Salimovici. Mulțumesc, doamnă ministru, pentru prezența de astăzi și pentru ocazia pe care ne-o lăsați de a adresa întrebări. Eu am o întrebare despre un subiect foarte cunoscut, dar neglijat. Medicamentele uh, poluante uh, care produc poluare în statele de, din care noi le importăm. Deci cele care sunt produse în China, India și unor în Mongolia. Acolo standardele de mediu nu sunt suficiente și aceste produse medica, medicinale, într-adevăr, produc mari pagube asupra sănătății umane și mediului. Și vreau să vă întreb dacă aveți incluse pe ordinea dumneavoastră de zi aceste probleme și cum vreți să le abordați. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna Hazenkamp. Mulțumesc, domnule președinte. E minunat că doamna ministru se află aici ca să ne informeze cu privire la prioritățile președinției. Sunt multe subiecte de interes pentru comisia noastră, evident, pentru că uh, țara noastră este dens populată și uh, avem uh, foarte multe vaci, oi, uh, porci, deci uh, noi ca stat membru nu menținem, nu respectăm uh, standardele pentru aer curat uh, și nu aplicăm tranziția spre regulile care au fost publicate săptămâna aceasta. Și mă întreb ce o să facă președinția dacă noi, ca stat, nu uh, menținem aceste standarde. Vreau să întreb pe doamna ministru cum se gândește că poate contracara acțiunile comisiei atunci când aceasta își uh, scade nivelul de ambiție în ceea ce privește toxinele și substanțele poluante. oamenii, animalele și mediul sunt expuși din cauza aceasta la substanțe periculoase din pricina lipsei de acțiune. Deci ce o să facă președinția ca să combată situația aceasta? Și am notat și faptul că noi, ca stat membru, trebuie să interzicem anumite substanțe periculoase și cred că Comisia trebuie să acționeze mai decis uh, în cazul anumitor state care nu fac suficiente eforturi. De exemplu, substanțe cum sunt uh, hormonii utilizați pentru creșterea animalelor și semințe care s-au dovedit că sunt, uh, pot fi cauzatoare de cancer. nu vreau să fie pusă în pericol TTIP, dar un ministru, un ministru nostru a anunțat că va face tot posibilul să nu dicteze multinaționalele în ceea ce privește mediul. Doamna Zomăr, mulțumesc! Bună dimineața! Am o întrebare în ceea ce privește speciile invazive în Europa ă, Parlamentul European și Consiliul au căzut de acord asupra unui regulament uh, care cuprinde o listă a speciilor invazive, dar până la elaborarea acestei liste este nevoie de elaborarea unei proceduri standardizate, astfel încât lista respectivă să poată fi redactată după uh, niște norme clare Comisia însă n-a așteptat nicio procedură standardizată, ce a făcut ea o listă așa cu 23 uh, de specii bazată pe analizele de risc de la nivel național și 17 dintre aceste 23 de specii uh, sunt uh, incluse pe listă doar prin uh, din, uh, analizele de risc uh, redactate în Regatul Unit. Și acum ne întrebăm cum se poate obiecta împotriva acestei liste. Comisia nu pare să fie pregătită să-și retragă lista aceasta și să respecte regulamentul în primul rând și anume să aplice un, o procedură standardizată pentru analiza de riscuri pe această listă se regăsesc și specii care, din punct de vedere științific, nu reprezintă o problemă pentru mediu, nu sunt nici noi și lipsesc, în schimb, unele specii care sunt clar foarte periculoase. Și vreau să știu dacă președinția neerlandeză va face ceva împotriva acestei liste, dacă va cere comisiei să își facă treaba așa cum se cuvine. Mulțumesc și domnul Flanagan. Mulțumesc pentru o prezentare interesantă. Irlanda are probleme majore cu inundațiile în acest moment și având în vedere că sunteți experți în controlul apelor, eram curios să știu cum o să abordați problema în cadrul uh, directivei Habitat. Și dacă o, o aplicați adesea, pentru că mm, noi în Irlanda am contactat toate uh, autoritățile locale pentru punerea în aplicare a directivei Habitat și vreau să vă întreb dacă în planurile noastre de uh, management aveți și planuri de urgență. Irlanda, din păcate, nu are aceste planuri de urgență. Și avem și noi previziuni legate de specii care sunt pe cale de dispariție și de aceea mă interesa care este poziția dumneavoastră în această privință și n-am primit la aceste întrebări niciun răspuns în nicio comisie unde le-am adresat. Mulțumesc, domnul Flanagan. În țara mea n-a mai plouat de trei luni, ce să vă spun. Deci suntem într-o <laughs> situație foarte diferită. Diferă mult uh, starea uh, climei în Europa între sud și nord dar să dau doamnei ministru cuvântul imediat ca să poată răspunde care este poziția președinției neerlandeze la aceste subiecte. În primul rând, domnule președinte, mulțumesc foarte mult. Trebuie să spun că este o paletă amplă, largă de întrebări și am să fac tot posibilul să răspund cât de precis se poate. În primul rând, Întrebarea domnului Downs. Flexibilitatea în cadrul directivei NEC. Existența flexibilității poate să ducă și la o mai bună implementare. Nu înseamnă că este neapărat o problemă dacă se lasă loc de flexibilitate pentru statele membre. E doar o chestiune de perspectivă. Este important să avem o poziție comună și să acționăm cu adevărat. Și de aceea și discutăm cu Parlamentul ca să vedem cât de departe putem ajunge. Pentru domnul Hoitema, uh, dumneavoastră ați adresat o serie de întrebări pe care le cunosc foarte bine, pentru că sunt multe subiecte care se leagă de poziția pe care am avut-o uh, anterior în cariera mea, ministrul al agriculturii, unde m-am ocupat mai ales de domeniul uh, produselor, uh, uh îngrășămintelor și pesticidelor, care de altfel se potrivesc foarte bine cu conceptul de economie circulară. Deci este important să vedem diversele acțiuni care pot fi aplicate la nivelul statului membru și este nevoie de inovație în abordarea noastră. Și am să trec acum la limba engleză din nou, spune doamna ministru, ca să-i răspund doamnei Gerling. Da, există o legătură între rezultatul COP21 și acțiunile pentru climă și adaptare la climă. Dacă vedem, de exemplu, consolidarea biodiversității, uh, uh, gestiunea pădurilor, modul în care uh, cooperăm cu natura, de fapt este, avem o serie de oportunități nemai pomenite de a aplica pe de o parte directiva păsări și habitat și pe de altă parte de a uh, include adaptarea în politicile de climă. Domnului Eck, domnul Eck vorbea despre balene și în urgența de a le proteja. Este un subiect care este foarte aproape inimii mele. Pentru mine este foarte important personal și mă bucur să văd că avem o poziție clară, de exemplu, în uh, Consiliul European s-a protestat deja împotriva acțiunilor flotei japoneze. Deci cred că e important să menționăm acest lucru. Domnul Schleck a punctat câteva subiecte importante pe care eu le-am notat. Iar doamna Evi la, uh, se referea la nivelul de emisii ETS. E foarte bine că am ajuns în octombrie la un acord în Consiliu la o poziție europeană, să spun așa. Deci acum nu o să avem o poziție nouă, ci o să o apărăm pe cea pe care am stabilit-o. Și vom discuta să vedem ce se fa putea face în 2018. Apoi, la observațiile domnului Ialc, ă, acestea depășesc puțin ă, poziția mea, deci ă, am să transmit comentariile dumneavoastră domnului ministru Camp, care se ocupă de politicile energetice în cadrul președinției neerlandeze. Apoi, domnul Hovery, mulțumesc pentru cuvintele în neerlandeză. În martie, în Consiliu, este prima reuniune în care vom discuta rezultatele conferinței de la Paris. Și este important nu doar să le discutăm, pentru că dacă avem un rezultat, asta înseamnă că trebuie să îl punem în aplicare. Deci trebuie să ne punem pe treabă. Și este treaba Consiliului să discute partea de implementare, să nu mai discute, să nu mai vorbească doar vorbe, ci să se pună pe treabă, cum spuneam. Și avem și o evaluare din partea Comisiei, deci discuția pe baza acestei evaluări va avea și aloc și depinde de Consiliul European ca până la urmă cu unanimitate să decidă care sunt pașii următori. Dar eu cred că în Consiliul de Mediu se pot face pregătiri importante pentru Consiliu. Apoi, aș vrea să răspund la întrebarea domnului Brennan în ceea ce privește biomasa și reglementarea uh, și criteriul, criteriul, criteriile de sustenabilitate. Noi așteptăm propunerea comisiei în acest sens. Dacă îmi permiteți, am să mă opresc aici cu explicațiile uh, și știu și din perspectiva țării mele că este un subiect foarte important, dar întâi trebuie să așteptăm să vedem ce face comisia și după aceea să discutăm. întrebarea domnului Selimovici. Sper că am pronunțat bine numele, spune doamna ministru. Uh, utilizarea antibioticelor și medicamentelor în zootehnie uh, și în politicile de sănătate. Ei bine, aș vrea să vă rog să adresați aceeași întrebare colegii mele, doamnei ministru Schippers pentru că, de fapt, este un subiect foarte mare, foarte important pentru președinția neerlandeză. Și cu siguranță, în, primul său, în prima sa intervenție, doamna ministru o să puncteze și acest subiect. Deci, dacă îmi permiteți, o să fiu doar de acord cu dumneavoastră să spun da, este într-adevăr important și sper că restul îl discutați cu colega mea. Și apoi să răspund doamnei Hazekamp. Înțeleg foarte bine poziția dumneavoastră, uh, dar discutarea situației țărilor de jos, sigur, m-ar tenta să intru în această discuție, dar n-am să o fac. Vreau doar sunt uh, câteva chestiuni foarte importante apropo de disruptorii endocrini, de perturbatorii endocrini. Sunt și aceste întrebări care se potrivesc foarte bine pentru colega mea, uh, doamna ministru a sănătății. și sunt foarte tentată să intru și eu în aceste subiecte, dar poate că nu aici este locul și momentul. Plus că nu în cele din urmă răspund la comentariile doamnei Zomar în ceea ce privește speciile invazive. Înțeleg întrebarea dumneavoastră, dar Comisia are dreptul de a iniția propuneri pentru a rezolva această problemă. Deci eu nu am acum în această privință o poziție comună a Consiliului. De altfel, de-aia mă și aflu aici. Înțeleg însă că există o discuție și este o discuție care tot așa se leagă de o responsabilitate anterioară pe care am deținut-o în țara mea, dar acum ține de comisie treaba aceasta și dumneavoastră ca parlamentar european aveți cu siguranță metode de a întreba comisia ce fac în acest sens. Și am promis să răspund domnului Flanagan ultima întrebare în ceea ce privește inundațiile și directiva Habitat. Înțeleg că sunteți dezamăgiți că, dezamăgiți că nu primiți răspunsuri. Problema este că răspunsul există, dar nu e satisfăcător. Nu este o problemă a Consiliului, de fapt, ă, așa cum ați adresat întrebarea. Dacă vreți mai multe informații despre, de exemplu, cum aplică țările de jos, că și aceasta era o parte din întrebare, cum aplică directiva Habitat țările de jos, de exemplu, Uh, ce se întâmplă cu oamenii care uh, cum se implică ei, poate, în procesul decizional, cei care locuiesc în uh, zonele relevante din punct de vedere al inundațiilor. Colegii mei, sigur, vă pot da informații și eu vă pot da informații, dar nu din poziția în care mă aflu acum. Deci nu știu dacă vă, vă mulțumește răspunsul meu, dar cel puțin am uh, în, început să vă răspund. Cu acestea am să-mi închei uh, runda de răspunsuri și să vă spun că aștept să cooperăm, aștept cu nerăbdare să uh, lucrăm împreună. Este mult de lucru, așa că haideți să pornim. Thank you. Thank you very much for your presence here, for the presentation of... Vă mulțumesc foarte mult, doamnă ministru, pentru această prezentare a programului Consiliului pentru următoarele șase luni, pentru că ne-ați arătat care sunt prioritățile dumneavoastră și pentru că ați oferit răspunsuri întrebărilor colegilor noștri. Facem acum o pauză de două minute pentru a permite să se facă schimbul de miniștri aici la prezidiu și apoi reluăm.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 Dear colleagues, Stimați colegi, trecem acum la punctul următor de pe ordinea noastră de zi, schimbul de opinii cu doamna Skippers, ministră a Sănătății și Sportului din uh, țările de jos. Ne continuăm discuția așadar cu reprezentanții noii președinții a Consiliului Uniunii Europene și vom proceda ca și mai devreme, așadar mai întâi și fără întârziere vom da cuvântul doamnei ministru pentru a îi uh, permite să își expună prezentarea și apoi vom adresa întrebări în două runde. Mai întâi întrebări din partea coordonatorilor grupurilor politice, iar uh, în runda a doua, întrebări din partea celorlalți membri ai comisiei noastre. Vă rog, doamnă ministru. Mulțumesc foarte mult, stimată domnule președinte, doamnelor și domnilor. Trăim într-o epocă în care tensiunile internaționale, terorismul, refugiaților și șomajul ne atrag uh, atenția în mod uh, deosebit. Atacul de la uh, Atentatul de la Jakarta din această dimineață ne întristează pe toți și mă bucur că am ocazia să-mi exprim aceste sentimente astăzi alături de dumneavoastră. Poate că alte elemente ar putea să pară în acest context mai puțin importante. Problemele legate de Sănătate la nivel transfrontalier, de exemplu, în Uniunea Europeană. 27 de milioane de europeni decedează în fiecare an din, caura, din cauza rezistenței la antibiotice, ca cetățeni ca dumneavoastră și ca mine. Oameni care mor de simple infecții pentru că nu le mai putem trata. Asta din cauza că medicamentele își pierd eficiența. Făcând risipă de antibiotice, riscăm, practic, să ne întoarcem în urmă cu aproape un secol deci nu vorbim deloc de subiecte de rutină. În același timp, prețul uh, medicamentelor noi, inovatoare și personalizate în mod monopolist este extrem de ridicat. Sunt numeroase medicamente în curs de realizare care ar putea reprezenta o diferență uriașă pentru pacienții cu boli grave. Le-ar permite să trăiască mult mai mult, cu efecte secundare mult mai puțin grave însă din cauza acestor prețuri foarte mari se pune în pericol sustenabilitatea sistemelor de sănătate, precum și accesul pacienților la medicamente. Sunt puse în pericol vieți. Deja în prezent, în unele state membre, există oameni care nu mai au acces la aceste medicamente inovatoare, deci nici aici nu putem vorbi de o situație obișnuită. Sunt doar două exemple din aceste provocări uriașe la nivel transfrontalier care ne stau înainte în domeniul sănătății. Sunt teme care nu se pot soluționa decât prin cooperare și prin asumare politică. Sunt de aceea recunoscătoare pentru ocazia pe care mi-o oferiți astăzi de a mă întâlni cu dumneavoastră în centrul democrației noastre europene. Și sunt mândră să vă prezint programul în materie de sănătate al Consiliului Uniunii Europene în timpul președinției neerlandeze. Voi începe cu agenda legislativă căreia dumneavoastră i-ați dedicat deja multă atenție. Voi trece apoi la prioritățile președinției noastre pentru acest semestru. Mai întâi dispozitivele medicale și sistemele diagnosticare in vitro. Doamnelor și domnilor, siguranța pacienților este fundamentală în domeniul sănătății. Am asistat la incidente care demonstrează că importanța pentru pacienți și pentru sectorul industrial a noii legislații pentru dispozitivele medicale și sistemele de diagnosticare in vitro este uriașă. Avem același obiectiv, un cadru de reglementare solid, accesul pacienților la produse sigure și de bună calitate și o promovare adecvată a pieței europene inovatoare. Dumneavoastră ați deschis calea negocierilor și uh, împreună cu președinția luxemburgheză și cu Comisia dar uh, mai sunt multe de făcut. Și de aceea sper din toată inima să se poată ajunge la un acord în acest dosar sub președinția neerlandeză. Același lucru se poate spune și de, de modificarea propusă cu privire la regulamentul privind uh, medicamentele de uz uman. Acesta presupune proceduri de autorizare și anumite aspecte administrative, precum și anumite taxe președinția neerlandeză ar dori să înceapă prima lectură la nivelul Consiliului pe marginea acestei propuneri de modificare. Uniunea Europeană dorește de asemenea să asigure un nivel ridicat de sănătate a oamenilor, animalelor și plantelor, de deci ce este necesară o armonizare a cadrului legislativ în ceea ce privește controlele oficiale obiectivul fiind acela de a îmbunătăți eficiența controalelor oficiale de-a lungul întregului lanț alimentar, reducerea la minimum a poverii pentru operator și asigurarea unor condiții echitabile pentru toți. Președinția neerlandeză va face eforturi să se ajungă la un acord politic pe marginea acestei propuneri. Și, în fine, ministrii pentru agricultură ar dori să facă progrese privitoare la propunerea uh, referitoare la produsele medicale veterinare și la alimentele pentru animale care conțin medicamente. Propunerea aceasta vizează și tema rezistenței antimicrobiene, una dintre prioritățile președinției neerlandeze. Vrem să ne asigurăm că Uniunea Europeană stabilește standarde ridicate de protecție a oamenilor și animalelor în acest domeniu. Care sunt așadar prioritățile Consiliului Uniunii Europene sub președinție neerlandeză? M-am referit deja la rezistența antimicrobiană și rezistența la antibiotice. Este limpede că nu avem nicio clipă de pierdut în lupta împotriva rezistenței la antibiotice, deci trebuie întreprinse măsuri. Singura abordare eficientă este abordarea o singură sănătate. Pentru că fără angajamentul adecvat din sectorul veterinar nu putem să câștigăm această luptă. Pentru a facilita acest, atingerea acestui obiectiv, ne propunem să creăm o rețea One Health, o rețea care să fie în măsură să stabilească o cooperare intensă între sectoarele uman și sănătății umane și veterinare în acest domeniu, o rețea care să reprezinte o platformă pentru ca statele membre să se poată ține la curent și ajuta reciproc. Acum, ă, asta este partea ușoară aceea a modificării politicilor și a transpunerilor lor într-un plan de acțiune de la nivel național. Punerea în aplicare a acestor planuri este partea grea a acestei slujbe. Cu toții vom întâmpina obstacole și este fundamental să nu le lăsăm să ne, să dăm, să ne facă să dăm înapoi. Este fundamental să Uh, punem în aplicare planurile de acțiune în materie de rezistență anti, antimicrobiană și antibiotică. Vrem să ne, nu să ne controlăm reciproc, ci să ne susținem reciproc. Pentru a amplifica posibilitățile existente, trebuie să punem accentul pe o agendă de cercetare europeană mai bine țintită, așa încât să se permită elaborarea unor noi antibiotice și a unor alternative noi la antibiotice. Pentru asta însă e nevoie și de noi modele de afaceri. Pe marginea tuturor acestor subiecte, colegiul, colegii mei, colegul de la agricultură și eu vom uh, găzdui o conferință ministerială privitoare la rezistența antimicrobiană în data de 10 februarie la Amsterdam. Toți miniștrii europeni pentru sănătate și agricultură sunt invitați să participe la acest eveniment, la care vom uh, discuta despre politici bazate pe scenarii, ceea ce înseamnă că vom folosi un uh, film făcut special pentru această conferință, în care ni se vor prezenta probleme din realitate, dilemele cu care ne confruntăm în practică pe marginea acestui subiect. Am putea să organizăm și aici la Bruxelles o sesiune asemănătoare, la care ne-ar face o deosebită plăcere să vă invităm și pe dumneavoastră. Este o modalitate interactivă și utilă de a analiza problema rezistenței antimicrobiene. În urma conferinței ne vom strădui să ajungem la concluzia ale Consiliului privitoare la rezistența microbiană la Consiliul pentru Sănătate și respectiv pentru Agricultură. Mai mult, vom solicita Comisiei să publice un nou plan de acțiuni la nivel european cu ținte puternice. A doua noastră prioritate o reprezintă accesul la timp la medicamente uh, cu prețuri accesibile pentru pacienții noștri. Domnule președinte, membrii și doamnelor și domnilor membri ai uh, Comisiei ENVI, medicamentele joacă un rol crucial în viețile a milioane de pacienți din Uniunea Europeană. Sprijinirea independenței uh, persoanelor în vârstă, a pacienților care suferă de boli grave, cum este cancerul, au dus treptat la o mai bună calitate a vieții acestor persoane și le-au sporit perspectivele de supraviețuire. S-au înregistrat uh, progrese remarcabile în ultima vreme în acest domeniu. Inovări uh, medicale deosebite, progrese în uh, elaborarea unor noi produse care oferă o rază de speranță celor grav bolnavi. Însă toate aceste lucruri, deși reprezintă o veste minunată, presupun și costuri foarte mari. Produsele farmaceutice au, uh, și-au văzut prețurile crescute în mod dramatic și din ce în ce mai multe medicamente uh, de pe piețele, de pe piețele noastre se adresează doar unui uh, grup foarte limitat de pacienți. Obiectivul nostru trebuie, ca, trebuie să fie acela de a face accesibile uh, aceste medicamente inovatoare și persoanelor uh, care au uh, mare nevoie de ele și care nu și le pot permite. Pentru aceasta e nevoie în special de trei elemente fundamentale. Mai întâi, pacienții care au nevoie, pacienții solicită să aibă acces mai rapid la Uh, sectorul acesta industrial al medicamentelor și se plâng de faptul că există o reglementare mult prea împovărătoare care nu ajută în materie de siguranță, dar încetinește procesul și îl face mult mai scump. Așadar, cum putem să facem așa încât me me mecanismele acestea de autorizare să fie mai flexibile? De asemenea, trebuie stabilite condițiile corecte pentru ca Uh, această, acest sistem de autorizare să fie mai flexibil, chiar dacă nu putem să venim cu niciun fel de reducere, cu niciun fel de compromis în materie de, sănă, de siguranță. Apoi, în al doilea rând, cum putem să facem față prețului din ce în ce mai mare la medicamente? Multe dintre aceste produse inovatoare nu au aproape deloc concurență și alternativele sunt aproape inexistente actualele prețuri nu mai au nicio legătură cu rea costurile reale de cercetare și dezvoltare și nici măcar cu plus valoarea produsului respectiv. Acest lucru reprezintă o presiune uriașă pe umerii sistemelor noastre de sănătate. Iată cum văd eu lucrurile. Pacienții foarte grav bolnavi doresc accesul la aceste produse. Medicii doresc să le prescrie. Sectorul industrial dorește să le vândă. Iar politicienii vor să aibă sisteme de sănătate performante care să ofere pacienților exact ceea ce le trebuie. Acestea sunt obiective comune, doamnelor și domnilor, prin urmare avem un teren comun de înțelegere pentru a putea purta discuții fructuoase. Soluția ar fi să colaborăm, în a pune în comun uh, informații cu privitoare la prețuri între state, respectiv uh, chiar în ce privește negocierile privind prețurile. Toate aceste lucruri ar trebui, desigur, să se facă pe bază voluntară. În al treilea rând, trebuie să discutăm dacă stimulentele actuale în materie de legislație privind accesul la piață, menite să promoveze inovarea, sunt încă, mai sunt încă echilibrate. Pe lângă uh, brevetul de bază de 20 de ani menit să garanteze inovarea, au fost introduse câteva suplimentări pentru a promova dezvoltarea și uh, comercializarea sau autorizarea pentru dezvoltarea și comercializarea medicamentelor. Acestea reprezintă certificatele de protecție, protecția datelor, dispozițiile privind protecția datelor și exclusivitatea pe piață. Mă întreb însă dacă mai sunt ele necesare, dacă nu cumva a venit momentul să redefinim echilibrul între garantarea inovării pe de-o parte și accesul uh, rapid la medicamente, precum și costurile accesibile uh, pentru acestea pe de altă parte. Propunerea noastră este de a analiza actualele reglementări, precum și adăugările la, adăugirile la aceste reglementări și dacă ele mai reprezintă într-adevăr o plusvaloare. Propunem să facem această analiză în lunile care vin. A treia noastră prioritate o reprezintă o îmbunătățire a produselor alimentare. Uh, sănătatea cetățenilor noștri se leagă strâns de obiceiurile lor alimentare, însă chiar dacă oamenii încearcă să mănânce mai sănătos, riscul este să consume totuși prea multă sare, prea mult zahăr și prea multe grăsimi saturate pentru că produsele noastre prelucrate conțin prea multe din aceste substanțe. Multe state membre au întreprins deja măsuri la nivel național în acest sens. Mă întreb dacă n-ar trebui să facem și noi încă un pas în, pe drumul acesta, un pas comun european. Pentru că uh, sectorul alimentar este esențialmente un sector transfrontalier și deci ar fi nevoie de un uh, sistem care să nu uh, pună piedici inovării în, domenii, în domeniu. N-ar trebui să permitem uh, oferta unor produse mai sănătoase prin uh, uh, măsurile pe care le întreprindem împreună cu sectorul comercial și industrial, precum și cu ONG-uri, cu statele membre, Comisia și Organizația Mondială a Sănătății, vom organiza o conferință pentru a identifica măsurile care se impun în luna februarie, obiectivul nostru fiind acela de a transpune aceste acțiuni într-o foaie de parcurs comună. Vom începe așadar discuțiile în cadrul Consiliului Informal din luna aprilie. E nevoie de curaj însă. Iată de ce, de ce ne vom uni forțele cu următoarele președinții din cadrul trioului de președinții pentru a întreprinde acțiuni importante la nivel european consfințite prin concluzii ale Consiliului. Apoi problema acizilor transgrași. O altă amenințare la adresa sănătății populației europene. Aceștia pot fi înlocuiți prin grăsimi sănătoase, deci nu avem nicio scuză pentru a nu lua măsuri. Comisia Europeană a publicat un raport de mult așteptat privitor la acest domeniu în luna, septem- în luna decembrie a anului trecut. Imediat după aceea, domnul comisar s a anunțat că va demara o consultare publică și un, uh, o evaluare de impact cu privire la limitarea conținutului de acizie transgrași în produsele industriale și uh, cu privire la norme legislative în acest sens. Așteptăm cu mult interes concluziile acestor uh, inițiative. Apoi problema uh, câtorva priorități în domeniul sănătății, cum ar fi demența. Sunt 400 de mii de pacienți cu demență în Europa în momentul de față, 15 milioane vor fi în 2050 timp cu toții pe cineva care suferă de această boală, am văzut cu toții ce înseamnă ea pentru pacienți, pentru rudele și prietenii acestora. Uh, încă din timpul președinției franceze, toate președințiile și președinția luxemburgheză au făcut din demență o prioritate în sectorul sănătății. Considerăm că este cazul acum să, facem o, un, uh, să avem o abordare cuprinzătoare a mai multor aspecte și să stimulăm activitățile la nivelul fiecărui stat membru cum să abordăm toate aspectele demenței, nu în cadrul unui acord cu caracter obligatoriu din punct de vedere juridic, ci să facem un pas înainte prin inovare, prin politici, pentru a îmbunătăți calitatea vieții atât de multor oameni în societățile noastre și așa aflate în îmbătrânire. Și în fine, dar nu în cele din urmă, țările de jos vor găzdui o conferință privind calitatea profesioniștilor din sectorul sănătății, intitulată Calificările profesionale Siguranța în mișcare. Poate că vi se pare un titlu abstract, dar subiectul ne vizează direct pacienții. Cum putem preveni situația în care sănătatea și personalul din domeniul sănătății uh, să aibă un nivel de pregătire și o posibilitate de a munci sub uh, standardele dorite? În general, sperăm să îi ajutăm pe pacienții europeni în timpul președinției noastre, luptând împotriva rezistenței la antibiotice, asigurând oamenilor medicamente inovatoare, dar la prețuri accesibile, lucrând pe marginea produselor de sănătate și îmbunătățind calitatea și siguranța profesiei medicale. Deci, nu vorbim în niciun caz de subiecte de rutină și aștept cu mult interes să colaborăm, um, să colaborez cu dumneavoastră. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă ministru, pentru această prezentare, iar acum putem imediat să începem prima rundă de discuții, coordonatorii, reprezentanții grupurilor politice, îi dau cuvântul imediat din partea PP-ului doamnei Grostet. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, doamnă ministru, ne face o deosebită plăcere că ați venit în fața noastră pentru a vă prezenta prioritățile. Știm cu toții că politica de sănătate are un rol deosebit de important pentru toți concetățenii noștri europeni, și am constatat într-adevăr că rezistența la antibiotice este prima prioritate pe care ne-ați expus-o, întrucât eu sunt uh, raportor cu privire la revizuirea legislației privind medicamentele în sectorul veterinar. Vă dați probabil seama că sunt deosebit de receptivă la cele pe care le-ați spus cu privire la măsurile pe care le veți întreprinde în materie de rezistență la antibiotice. Împreună cu raportorii din umbră vom face toate eforturile pentru ca la prima lectură să venim cu poziții cât mai aproape de consens, să venim cu un text cât mai bun, tocmai pentru a promova și susține inovarea și pentru a permite un acces mai ușor la medicamentele noi. Desigur însă că lupta împotriva utilizării excesive antibioticelor este un demers pe termen lung. Vă susținem, pentru că știm că la nivelul Consiliului s-ar putea să apară dificultăți în acest dosar, însă să știți că și noi, doamnă ministru, vom avea nevoie de sprijinul dumneavoastră atunci când vom vota textul din prima lectură. Vorbeați de asemenea de accesul la medicamente. Spuneați că împreună cu Belgia și Luxemburg v-ați străduit să promovați negocierile în ceea ce privește medicamentele orfane și să ajungeți la o cooperare în acest domeniu. Dar ne puteți oferi mai multe elemente concrete? vorbeați despre stabilirea prețurilor la medicamente. Cum veți reuși să convingeți? Spuneați că totul va fi o chestiune bazată pe voluntariat, dar știm foarte bine, când vorbim de voluntariat, e întotdeauna greu să se ajungă la un consens la nivelul Consiliului. De aceea, spuneți-ne, vă rog, care va fi marja dumneavoastră de manevră și cum aveți în vedere să faceți progrese în acest domeniu, pentru că e într-adevăr o chestiune deosebit de importantă. Mulțumesc și acum, doamna Vilmă, din partea socialiștilor. Mulțumesc foarte mult și bun venit, doamnă ministru. Ne bucură că sunteți aici și ne bucură că ne-ați spus că aveți un angajament clar în sprijinul pacienților, lucru care adesea este ignorat aici, pentru că se pare că uneori angajamentul este mai degrabă față de sectorul industrial decât față de pacienți, deci mă bucură. Mă bucură de asemenea că printre prioritățile dumneavoastră se află și uh, dispozitivele medicale. Eu sunt raportor în acest dosar. Trebuie să ne asigurăm că Uh, deși sau vreau să spun că deși s-au făcut progrese importante în dosarul acesta în timpul președinției luxemburgheze, încă nu s-a ajuns la o, o concluzie definitivă. Uh, propunerea s-a făcut de foarte mult timp și ar fi momentul să facem ceva pentru ca subiectul să se încheie. Oamenii au nevoie, oamenii vor să știe de ce durează așa de mult să ajungem uh, la un consens. Știu că este o chestiune dificilă, dar cum ne puteți asigura că veți reuși să faceți Consiliul să ajungă la un compromis adecvat? Pentru că atunci când ne aflăm în negocieri, întotdeauna Consiliul are tendința să zică, știți, poziția noastră e asta și gata. Dar nu așa se lucrează. Nu așa se ajunge la un uh, Uh, compromis acceptabil. Trebuie să-ți mai modifici poziția, așa că nu mi se pare adecvat că comisia spune poziția noastră este asta și gata, cu asta basta, nu ne mai mișcăm. Eu aș zice să facem fiecare cât un pas, mai înainte, mai înapoi, ca să se ajungă la un uh, acord adecvat. Și în legătură cu alcoolul mi-a făcut plăcere să văd uh, concluziile Consiliului adoptate în luna decembrie, prin care se Uh, stabilește o etichetare obligatoriu uh, cu menționarea unor culori uh, pentru băuturile alcoolice. Bolile din cauza alcoolului în Uniunea Europeană reprezintă un cost uriaș nu doar din punctul de vedere al sănătății, ci și o povară foarte mare asupra sistemelor noastre de sănătate. În ciuda apelurilor din partea Parlamentului și a statelor membre, însă, apeluri repetate, Comisia n-a întreprins niciun fel de acțiune până acum și uh, v-aș întreba ce intenții aveți dumneavoastră, ce măsuri vreți să luați în această, pe marginea acestei probleme care este fundamentală pentru sănătatea publică. Mulțumesc și acum din partea ECR, doamna Gerling. Mulțumesc, domnule președinte, și bun venit, doamnă ministră. Voiam și eu să mă refer un pic la alcool, dar uh, nu mai este cazul decât să susțin cele spuse de colega mea anterior în acest domeniu și să mă refer la altceva. În ce privește rezistența la antibiotice, noi am vorbit foarte mult de acest lucru și așa cum spunea doamna Grosted, ne ocupăm în prezent și de directiva privind medicamentele veterinare, însă aș vrea să insist asupra faptului că partea veterinară a acestui subiect este foarte importantă și sperăm că ea să se soluționeze în timpul președinției neerlandeze. Suntem cumva în pericol de a ignora această parte și de a pune accentul aproape exclusiv asupra uh, Uh, rezistenței la antibiotice prin uh, animale și agricultură, dar pierdem din vedere faptul că există o problemă și mai amplă de, uh, în domeniul medicinei convenționale la sănătatea oamenilor. Se prescriu mult prea multe antibiotice. Sper că Consiliul va ajunge la un acord pe marginea acestui subiect, dar v-aș întreba care sunt uh, țintele dumneavoastră punctuale în ceea ce privește rezistența la antibiotice în sectorul sănătății umane. Mulțumesc. De Mr. Gerberly. Ja, wel, Mulțumesc acum coordonatorul din partea ALDE. Mulțumesc, uh, doamna ministru Skippers, pentru prezentarea excelentă a priorităților președinției olandeze. Aici sunt. Cred că au fost menționate toate punctele importante. În primul rând, un comentariu de ordin general, dacă îmi permiteți. Cred că statele membre încearcă să se desprindă de această suprasensibilitate la nivel european uh, pentru a se ocupa într-adevăr de nivelul sănătății publice constatăm că există într-adevăr avantaje în a coopera și nu trebuie să renunțăm la acest lucru. Și există totuși însă o teamă la nivelul statelor membre de a face mai mult. Sper că veți avea succes cu abordarea dumneavoastră în ceea ce privește rezidența antimicrobiană. De evoluțiile uh, recente sunt mai degrabă alarmante decât să ne ofere motive de speranță. speranță că o lunile următoare vor uh, aduce și progrese în acest uh, sens. În al doilea rând m-aș referi la uh, cazul pierdut în instanță de comisie în ceea ce privește disruptorii endocrini. Și Parlamentul s-a alăturat ca parte. Întrebarea mea este ce va face Consiliul în această privință. Săptămâna viitoare vom avea o dezbatere în plen cu Comisia pe această temă, ce va face Consiliul uh, în urma acestei decizii judecătorești și, în ultimul rând, uh, decizia cu privire la prețul medicamentelor. Doamnul ministru, aveți dreptate să ridicați în discuție această chestiune. În ceea ce mă privește, nu este vorba doar de medicamentele noi, inovatoare. Uh, care sunt utile unui grup mai mic de pacienți. Este o chestiune mult mai vastă. În Europa 2016 vedem cum în anumite state membre plătește de două ori mai mult pentru același medicament decât în alt stat membru. Directiva cu privire la transparență a fost blocată în Consiliu, a fost acum retrasă de către Comisie, care a spus că nu există plan în momentul de față de a veni cu o propunere nouă. Întrebarea mea specifică este ce veți face în această privință? Vorbiți despre acorduri voluntare, eu cred că este un punct de pornire, dar uh, nu e suficient. Nu avem oare nevoie de un instrument mai puternic de utilizat la nivel european pentru a ne impune? Mulțumesc acum, domnul Lecu. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, doamnă ministru, pentru prezență și pentru faptul că ne oferiți posibilitatea să discutăm cu dumneavoastră și pentru prezentarea programului și priorităților dumneavoastră. Doamna ministru, există o sabie a lui Damocles asupra umanității. V-ați referit și dumneavoastră la acest lucru și mă bucur că această rezistență antimicrobială este la fel de importantă și pentru dumneavoastră. Acum câteva zile am primit o informație neliniștitoare, conform căreia un, o nouă bact superbacterie care a fost identificată pentru prima oară în 2015 în China s-a ajuns deja în Europa. Această nouă bacterie suprarezistență este un pericol mare pentru Europa și ar putea duce la o pandemie și ar face ca și face ca uh, colestinul, un antibiotic uh, special, să fie um, inutil și ceea ce ar face ca multe boli să nu mai poată fi tratate cu acest antibiotic. Deja acum mor în Europa 25.000 de oameni de, pe urma acestor infecții eh, microbiene și numărul eh, este de fapt mult mai mare. Am să ajung acum la o ultimă întrebare pentru că la multe mi-ați dat deja răspuns. Veți recomanda colegilor noastre din agricultură să se gândească la o soluție simplă de a reduce șeptelul de animale și, pe de altă parte, să crească standardele de uh, creștere, pentru că acest lucru e, ar fi o garanție cum că nu s-ar ajunge atât de repede la o răspândire a acestor uh, bacterii supra- și multirezistente. Mulțumesc uh, acum, doamna Ocan, în partea versiilor. Mulțumesc, domnule președinte, doamnă ministru. Ne bucură faptul că putem discuta toate aceste lucruri uh, cu privire la disruptorii endocrini, pentru că face parte din mandatul dumneavoastră. Și în această privință două întrebări pe care, uh, în privința cărora sper că veți lua măsuri. Prima a fost deja menționată de Glenith Wilmot, cu privire la negocierile actuale cu privire la dispozitive medicale. Parlamentul a adoptat un amendament pentru a asigura siguranța dispozitivelor medicale, solicitând uh, interdicția acelor substanțe care au efecte negative uh, asupra producției și efecte cancerigene. Este o abordare Uh, de bun simț de a substitui substanțele cu risc înalt în acele dispozitive, ce obțin acolo unde putem. Din păcate, Consiliul până acum s-a opus acestui lucru. Ne putem baza pe dumneavoastră, pe susținerea dumneavoastră pentru a forma o majoritate la nivelul Consiliului în sprijinul acestei substituții a substanțelor cu risc foarte ridicat. În al doilea rând, aș dori să mă refer și la chestiunea elaborării de criterii științifice pentru determinarea disruptorilor endocrini. Pentru că este o chestiune care a devenit o adevărată, un adevărat epos în momentul de față. Luna trecută, așa cum ați spus, uh, uh, instanța a declarat că Comisia a încălcat legea europeană prin uh, nestabilirea unor astfel de criterii. Oricum, E foarte ciudat dacă Comisia, în calitate de gardian al tratatelor, spune că dorește să își continue evaluarea de impact așa cum a planificat, ca și cum ar vrea să continue încălcarea actualei legislației în loc să remedieze această situație. Ce anume intenționați să faceți pentru ca Comisia să revină la misiunea sa de gardian a tratatelor, asigurându-se că respectă aceste reguli și nu neglijează chestiunea de importante precum disruptorii endocrini. Și vă asigur că Parlamentul face tot posibilul pentru ca această chestiune să fină, fie una, să devină una dificilă pentru Comisie. Mulțumesc foarte mult. Acum doamna Evi pentru FDD. Mulțumesc, domnule președinte. Bun venit, doamnă ministru. Aici sunt. Am notat că și în ceea ce privește OGM, um, organismele modificate genetic, um, intră în sfera noastră de competență în lumina celor propuse de uh, Parlament și de Comisie în ceea ce privește posibilitatea statelor membre de a introduce interdicții de comercializare a alimentelor care conțin um, organisme modificate genetice, aș vrea să știu care este uh, perspectiva dumneavoastră. În prioritățile dumneavoastră vorbeați și de prevenția rezistenței la antibiotice. Știm că prin între uh, principalele cauze uh, se află creșterea intensivă a animalelor. Directiva 18 <clears throat> utiliz- interzice în special utilizarea uh, anumitor uh, proceduri începând din 2005 în acest caz. Și de asemenea uh, alte medicamente au dus la o rezistență la canamicină și la alte substanțe ca printre cele mai importante. Totuși însă Uh, recent Comisia a autorizat utilizarea unui uh, organism modificat genetic, LNK7325, care duce la astfel de rezistență la antibiotice. Ce măsuri preventive aveți de gând să luați pentru a um, a face ca în aceste, în sectorul creșterii industriale a animalelor să nu se mai folosească astfel de substanțe care să ducă la creșterea rezistenței antibiotice. Mulțumesc. Acum vom putea da cuvântul doamnei ministru pentru un răspuns la această primă rundă de întrebări. V-aș ruga să încercați să vă încadrați în 10 minute pentru că mai avem o listă lungă de uh, solicitări de intervenție. Vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că voi uh, vorbi olandeză, că atunci uh, vom putea parcurge toate întrebările dintr-o dată. În ceea ce privește colaborarea pe prețuri și ce putem face dacă acest lucru se bazează pe o abordare voluntară, știu că este o chestiune sensibilă pentru multe țări. Multe țări au spus că avem competențe destul de mari atunci când este vorba de uh, zona farmaceutică. Nici nu vreau să schimb acest lucru. Eu cred că putem colabora însă mult mai inteligent în Uniunea Europeană. Asta prin a ne informa reciproc care sunt prețurile pe care le plătim. Putem uh, face asta negociind împreună. Uh, Olandezii colaborează cu Belgia și Luxemburgul în negocierile cu producătorii de medicamente. Sunt și alte țări interesate și au arătat acest uh, interes. Acum, dacă am venit cu un regulament pe care l-am impune, ar fi un proces uh, îndelungat. Și multe țări uh, poate consideră că nu este o idee așa de bună și ar necesita foarte mult timp uh, pentru a impune o astfel de soluție. Cred că nu avem timp de pierdut. Există multe medicamente disponibile deja, dar multe uh, de, în uh, studiu în pregătire, precum pentru combaterea hepatitei C în țările în curs de dezvoltare. Eu cred că avem nevoie de noi medicamente pentru a îmbunătăți situația de sănătate. Eu cred că trebuie să acceptăm și să identificăm uh, acele zone în care putem colabora mai bine și aș, mi-aș dori o coaliție a celor dornici uh, pe a, a colabora pe mai multe zone de interes. Noi, uh, în prima întâlnire, care va fi organizată pentru directorii naționali, vom puncta aceste lucruri și uh, vom colabora, desigur, și cu diferitele autorități uh, care lucrează în teren și vrem să organizăm o întâlnire care, într-adevăr, să abordeze temele pe care le-ați ridicat și dumneavoastră în discuție aici, astfel încât, până la finele uh, președinției noastre, să putem discuta cu miniștrii despre pașii concreți pe care îi vom putea face în această privință. Acum, dispozitive medicale și diagnoza in vitro. Sunt de acord că trebuie să ajungem, să, să încercăm să ajungem la o concluzie aici. Pe de o parte, însă, este vorba și de siguranța produselor noastre pentru toți pacienții europeni, dar pe de altă parte vrem însă să încurajăm și inovarea și să permitem uh, oamenilor să participe la acest demers. Sunt de acord atunci când spuneți că trebuie să depășim acest blocaj. Și sigur că dacă stăm la aceeași masă și discutăm, putem găsi și soluții. Ieri am avut o discuție foarte bună unde am um, constatat un spirit extrem de pozitiv care cred că ne va stimula activitatea în cursul următorilor următoarele șase luni. Aștept cu interes și discuțiile cu dumneavoastră, astfel încât uh, în cursul următoarelor luni să putem într-adevăr să ajungem la o concluzie. Continuând acum uh, cu tema alcoolului. Ba nu, acum um, disruptorii endocrini, domnul Ocken și domnul De Brande s-au referit la această temă. Consiliul și Parlamentul European uh, s-au aflat de multe ori de aceeași parte, încercând să încurajeze Comisia să facă față acestei situații. Cred că este uh, păcat că Comisia încă nu a reușit să facă acest lucru. În decembrie, Curtea de Justiție a analizat uh, dosarul și Suedia a, uh, și-a câștigat uh, pro, această speță, obligând Comisia așadar să elaboreze criteriile necesare Până la mijlocul 2016 este prevăzut acest lucru și sper că Comisia, după finalizarea acestui studiu impact, va putea, într-adevăr, să specifice standardele necesare. În ceea ce privește rezistența la antibiotice, o serie dintre dumneavoastră au formulat întrebări în această privință. Care este situația? Dacă trebuie să utilizăm mai multă prudență în sectorul medical, dacă trebuie să fie multe acțiuni preventive sau ar trebui să analizăm sectorul um, agricol și cel veterinar, impunând acolo mai multă prudență. Eu cred că e nevoie de toate aceste măsuri. Am solicitat uh, cercetătorilor să vină cu mai multe studii și investim în acest lucru, în analizarea rezistenței antibiotice pentru a vedea cum mediul joacă un rol, pentru că știm că există un efect. Trebuie să avem această abordare duală. Dacă există rezistență la antibiotice la nivelul unui șeptel de animale, acest lucru va duce la o rezistență la antibiotice și în alte părți. Dacă se folosesc însă antibiotice pentru răceală, atunci și noi suntem de vină. Trebuie să luptăm pe toate aceste fronturi în același timp. De aceea, abordarea aceasta unitară este singura posibilă. Sigur că există și planuri de acțiune la nivel național. Toată lumea le are, dar întrebarea e ce putem face împreună. Cred că Uh, viziunile interpare s-ar putea avea un rol important. De asemenea, am inclus această temă și pe agenda uh, internațională. Voi face tot posibilul pentru a uh, face progrese pe această temă, atât la nivelul Consiliului cât și în afară. Sunt de acord cu toți cei care au spus că este o temă extrem de importantă și trebuie să colaborăm cu o serie întreagă de țări pentru a le convinge de necesitatea de a face ceva în această privință. Um, is nog niet helder wanneer de, het rapport uh, over al. Încă nu este clar când se va publica raportul cu privire la etichetarea produselor alcoolice. Ne-am fi dorit uh, un astfel de raport în decembrie 2014, însă Comisia a spus că e nevoie de mai mult timp pentru discuții interne. Sunt perfect conștientă de faptul că Parlamentul European a făcut presiune pentru o publicare mai rapidă a acestui raport și eu cu siguranță voi uh, face presiuni la nivelul Comisiei pentru o publicare cât mai rapidă. În ceea ce privește organismele modificate genetic, vorbesc și în numele ministrului olandez al agriculturii, pentru că această chestiune intră până la urmă în competențele sale. Dacă ne uităm la propunerea de directivă în privire la OMG-uri, încă așteptăm evaluarea de impact și după aceea vom vedea ce vom putea face cu implementarea măsurilor. Iar atunci când este vorba de cultivarea organismelor modificate genetice și chestiunea rezistenței antimicrobiene se fac foarte multe cercetări, nu doar în Olanda, cât și în alte țări pentru a analiza această legătură. Cred că m-am referit acum la toate întrebările adresate. Mulțumesc foarte mult. Putem începe acum cea de-a doua rundă de întrebări cu doamna uh, Mary McGuinness. Thank you, Chair, and, and welcome. Mulțumesc, domnule președinte, și bun venit, doamnei ministru. Întrebarea pe care vreau să o pun uh, este legată tot de alcool și au pus-o și alți doi colegei mei. Așa că am să vă întreb apropo de uh, hotărârea CEJ uh, în litigiul cu Parlamentul irlandez care vrea să introducă măsuri uh, mai severe pentru protecția sănătății populației. Uh, Uh, ați, uh, v-ați gândit deja la acest aspect? Mulțumesc, doamna Borzen. Mulțumesc, domnule președinte. Și bun venit, doamnei ministru. Ne bucurăm să fiți alături de noi. În primul rând, am să mă refer la selecția de subiecte pe care ați făcut-o pentru prioritățile președinției neerlandeze. Îmi place în mod deosebit și cred că este foarte important și se leagă și de întrebarea mea acest lucru, faptul că uh, se coordonează chestiunile legate de uh, siguranța alimentară cu uh, cele legate de uh, medicamente și combaterea obezității. Trebuie să dăm o atenție deosebită reducerii uh, zahărului, sării și acezilor grași din alimentație. Și încercăm să facem acest lucru mereu prin politici de accizare. Aș vrea să știu care sunt intențiile președinției neerlandeze în acest sens, deci din punct de vedere al siguranței alimentare, dacă credeți că acest subiect trebuie abordat de Uniunea Europeană. Mulțumesc. Domnul Pieca este foarte important uh, subiectul sănătății și de aceea trebuie să ne referim la medicamente și vreau să vă întreb uh, apropo de ce spuneați uh, legat de accesul la medicamente. Statele membre au un sistem confidențial de negociere a prețurilor. Deci cum se, va putea, se vor putea colecta informații în ceea ce privește negocierile cu grupurile farmaceutice? Și o altă problemă. Încă nu avem o definiție a valorii în inovație. Inovația în zilele noastre eh, implică extinderea Uh, producție, perioadei de producție, deci patentului. Cum ar vrea președinția neerlandeză să schimbe acest lucru și dacă vă veți lega de definiția inovației? Și nu în cele din urmă, ce vreți să spuneți cu includerea de mai multă flexibilitate uh, mai ales în ceea ce privește uh, siguranța aplicării noilor medicamente la pacienți. Mulțumesc domnului Tema. Mulțumesc și mulțumesc domnului ministru că a venit aici să ne răspundă la o serie de întrebări. Eu aș vrea să subliniez importanța utilizării uh, antimicrobiene utilizarea antibioticelor la nivel global va crește aproape cu 70% într-o singură generație, iar eu vin din sectorul agriculturii și văd că încă se folosesc uh, în unele locuri uh, antibiotice ca stimulanți pentru creștere. Noi în țările de jos avem multă experiență și avem suficientă inovație ca să fi redus nivelul utilizării antibioticelor cu 50% și este foarte important să împărtășim aceste bune practici, aceste experiențe pozitive și să se sprijine mai mult cercetarea în domeniul uh, dezvoltării de noi antibiotice, pentru că din 1987 nu s-a descoperit niciun tip nou de antibiotic. Și o problemă legată de agricultură care mi se pare importantă și la care v-ați referit și dumneavoastră, cum producem alimente sănătoase. Este important acest lucru atât pentru imaginea sectorului agricol, cât și pentru sănătate. Și și în țările de jos, și în țările de jos din nou și aici avem multe experiențe în ceea ce privește inovația și președinția neerlandeză ar trebui să se axeze mai mult, să lase antreprenoriatul uh, european și și politicile europene să se axeze mai mult pe inovație. Mulțumesc, doamna Miner. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule Skippers, pentru prezență. Vreau să vă întreb Uh, o chestiune legată de acordul privind uh, serviciile comerciale și ce reprezintă un serviciu public în țările de jos sau nu. Pentru că în momentul în care un serviciu public este finanțat fie și cu un singur euro din fonduri private, atunci nu el nu mai e public și asta va avea un impact foarte mare uh, asupra spitalelor, mediului uh, de învățământ și anumitor profesii. Și nu credeți că este prea restrânsă această definiție a serviciilor publice din TISA? Ar trebui ca definiția să fie redeschisă, rediscutată în Consiliu. Am uh, auzit care sunt problemele legate de perturbatorii endocrini și înțelegem că acum trebuie să se ia măsuri după decizia curții. Mulțumesc, doamna, domnul Eckhout. Mulțumesc, domnule președinte și domnului ministru. O serie de puncte pe care vreau și eu să le menționez. Vorbeam, uh, adică ați dat un răspuns uh, în ceea ce privește perturbatorii endocrini, dar nu a fost un răspuns satisfăcător. Deci, să ați spus că Comisia nu respectă legea, nu respectă regulamentul cu lista pe care a elaborat-o acum, pentru că nu respectă criteriile științifice și nu are această procedură standard. Comisia spune că își va continua analiza impactului, ceea ce înseamnă că o să ignore cu desăvârșire o decizie uh, judecătorească. Și ce o să facă președinția, ce o să facă Consiliul? O să spere că Comisia o să uh, rezolve această problemă? Nu, Comisia o să continue să încalce regulamentul încă un semestru și încă un semestru uh, și eu sper că veți face ceva în această privință. Acum, în ceea ce privește flexibilitatea pentru accesul la a, medicamente, problema nu e flexibilitatea, lipsa de transparență e problema adevărată. Și la nivel național nu putem decide decât care este în plus valoarea terapeutică. Este un criteriu foarte obscur. Uh, practic, fiecare își stabilește prețurile la medicamente cum vrea și ne răspundeați că nu merită să uh, pierdem timpul pe o dezbatere de genul acesta, dar este o contradicție în termeni pentru că tot trebuie să avem o transparență în stabilirea prețurilor, pentru că altfel este afectat accesul la medicamente. Mulțumesc, domnul Lize. Îmi cer scuze a trebuit să ies puțin din sală. Uh, intervin în numele doamnei Zomăr, care nu mai este în sală și este vorba de clonarea animalelor. Uh, Parlamentul acum patru luni a luat o decizie cu largă majoritate în ceea ce privește interdicția clonării și vrem să încurajăm Consiliul să se ocupe rapid de această chestiune. Parlamentul uh, analizează cu mare atenție uh, textul și uh, în numele doamnei Zomer asta am avut de spus. Acum, în ceea ce privește produsele medicinale, aș vrea să subliniez cele spuse de colegul meu. Statele membre uh, au dreptul să-și apere poziția, dar putem să convingem statele membre să ajungem la un compromis. Rezistența la antibiotice, mă bucur că sunteți, că aveți uh, ambiția de a vă angaja în acest subiect și într-adevăr, nu vrem doar o supraveghere a uzului, uh, a utilizării antibioticelor în medicina veterinară, ci vrem să se reducă utilizarea antibioticelor. Deci reducerea antibioticelor trebuie să uh, fie concret uh, menționată în raport. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, domnul Gramaticakis. Mulțumesc, domnule președinte. Mm, mă bucur că doamna ministru este astăzi uh, prezentă în comisia noastră și ne-a prezentat un program realist. Iar în acest context, mă gândesc că a scăpat un punct sau poate că nu ține de competențele președinției date fiind ultimele modificări, modificările din ultimii ani de buget, sănătatea cumva a ajuns pe locul 2. Și sigur că impactul în țara mea, de exemplu în Grecia, este foarte mare. Cheltuielile pentru medicină din s-au redus cu 60% din 2009 până în 2015. Este o cifră impresionantă și rezultatul este că există uh, într-adevăr o, o, un număr mare de uh, efecte negative. E adevărat că și în Luxemburg, Portugalia, Spania, Italia au fost făcute uh, reduceri în ceea ce privește cheltuielile din sănătate. Eu vreau să vă adresez următoarea întrebare. Credeți că este bine ca politicile economice din Europa să fie coordonate uh, cu indicatorii pentru sănătate, de exemplu accesul pacienților la sistemul de sănătate, posibilitatea de a avea acces la uh, medicamente pe care să și le poată permite, transparență și și aceste uh, puncte sunt importante pentru durabilitate și pentru politica de sănătate și mă întrebam dacă sunt incluse aceste puncte în obiectivele dumneavoastră. Mulțumesc, doamna Meisner. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna ministru, vă mulțumim foarte mult pentru prezentare. Cu siguranță v-ați gândit uh, la uh, produsele uh, procesate uh, alimentare și ne spuneți, sunt, acestea conțin prea multă sare, prea mult zahăr, uh, e adevărat, dar am putea să promovăm uh, obiectivele noastre în sănătate cu, prin măsuri la nivel local. Și Uh, că vorbeați de medicamente, e adevărat că pacientul este prioritatea numărul 1, dar nu trebuie să încărcăm producătorii mici cu foarte multă birocrație. Și a doua mea întrebare se referă la faptul că vreți să asigurați uh, că toți pacienții au acces la medicamente pentru uh, prețuri uh, acceptabile, rezonabile. Eu cred că este foarte important să facem un schimb de vederi între statele membre ca să vedem unde se pot uh, aplica măsurile de economisire la medicamente, că sunt foarte multe situații în care, de fapt, se aplică tratamentul ambulator și atunci s-ar putea face economii importante. Deci ar trebui să vedem unde putem face economii și, pe de altă parte, Uh, cum putem să asigurăm uh, un acces la medicamente la prețuri rezonabile pentru pacienți. Mulțumesc, domnul Flanagan. Mulțumesc uh, că mi-ați dat cuvântul. A fost foarte interesant să ascult prezentarea domnului ministru. Comisia care se ocupă de politicile pentru medicamente spunea că consecințele uh, la ora actuală sunt devastatoare pentru uh, populația lumii. Eu vin dintr-o țară care a făcut experimente cu diverse, a tot experimentat cu diverse abordări uh, legate de problema medicamentelor și uh, de fapt uh, este vorba de un adevărat război îndreptat împotriva oamenilor. Eu vreau să vă întreb care va fi abordarea dumneavoastră continuați pe uh, drumul pe, prin care se sancționează cei care utilizează droguri sau uh, veți rezolva altfel problema? Domnul Peterle. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc și domnului ministru. Suntem de acord cu abordarea dumneavoastră în sănătate și în politicile de sănătate. Și mă bucur că pacientul se află în centrul acestor politici. Sunt de acord cu îngrijorările dumneavoastră în ceea ce privește creșterea prețurilor la produsele medicinale și la medicamente și cred că uh, un element cheie din uh, politicile europene este accesul tuturor la sănătate, dar sunt mulți pacienți care nu își pot permite uh, serviciile din sănătate dacă continuă să crească prețurile. De mulți ani vorbim despre un semestru european în sănătate, un ciclu anual de coordonare a politicilor în sănătate, care să servească drept cadru pentru reformele și convergențele din uh, sistemele de sănătate și cred că astfel se pot reduce prețurile și mă întrebam dacă favorizați o explicație mai ambițioasă uh, în ceea ce privește cadrul de politici pentru sănătate. Și am o întrebare uh, și în ceea ce privește lupta împotriva cancerului, care sunt prioritățile dumneavoastră în acest domeniu. Mult succes în cursul președinției! Mulțumesc foarte mult și acum domnul Selimovici. Mulțumesc, domnule președinte, bun venit, doamnă ministru. Mă bucură foarte tare faptul că rezistența antimicrobiană se află printre prioritățile dumneavoastră și în legătură cu asta am trei întrebări. Mai întâi, în ciuda promisiunii Consiliului din 2012, cum că toate statele trebuie să dispună de planuri naționale de acțiune în domeniu, cu patru ani mai târziu acum, numai 24 din cele 28 de state membre au astfel de planuri și multe dintre cele care au planuri încă nu le-au pus în aplicare. Ce veți face dumneavoastră și cum vă putem ajuta în acest sens? A doua mea întrebare este unul dintre vinovații rezistenței antimicrobiene este, sunt, este reprezentat de fabricile de medicamente din China și Mongolia, unde uh, medicamentele practic uh, ajung direct în natură. Există scurgeri de substanțe chimice din cauza standardelor de mediu neadecvate. Vă propuneți să faceți ceva în acest sens? Și anume, ce? Apoi, știu că Ați făcut eforturi în acest domeniu, dar dacă ne puteți spune mai multe cu privire la strategie și la problemele principale cu care vă confruntați. Vă mulțumesc. Thank you very much. Ms. Grostete. Mulțumesc foarte mult, doamna Grostet. Mulțumesc că am dat din nou cuvântul. Domnule ministru, ne-ați prezentat un program important și interesant și noi vă sprijinim. Totuși, ar trebui să aveți grijă ca ceea ce s-a realizat până în prezent, în timpul președințiilor anterioare, să continue. De exemplu, directiva privind îngrijirea de sănătate la nivel transfrontalier este prost transpusă în numeroase state membre, este prost aplicată și nu duce la uh, un acces adecvat al tuturor la aceeași calitate a îngrijirilor. Apoi, în al doilea rând, prevenirea prin intermediul vaccinării. Se știe foarte bine că există o scădere a numărului de vaccinări în uh, Uniunea Europeană. Or, prevenirea înseamnă și vaccinare. Aveți cumva vreo uh, intenție de a uh, determina statele membre să facă mai mult în acest sens, dincolo de studiile, studiile interesante, avem nevoie de rezultate concrete. Apoi, în ce privește medicamentele pediatrice, de multă vreme cerem Comisiei Europene să modernizeze legislația în domeniu pentru ca aceste medicamente pediatrice să fie mai eficiente. Asta la solicitarea profesorilor și a medicilor din sector. Se tot trenează în acest domeniu. Puteți să faceți niște presiuni asupra comisiei ca să nu se mai piardă atâta timp? Vă mulțumesc foarte mult. Am încheiat această rundă de întrebări. Și acum vă dau cuvântul, doamnă ministru, pentru răspunsuri. Vă mulțumesc! Una dintre întrebări era următoarea. Cum vom pune în aplicare în țările de jos deciziile pe care le-am luat pentru ca alimentația sănătoasă să fie mai accesibilă publicului? Care este abordarea noastră practică? Abordarea noastră practică va fi să organizăm o conferință la care vom invita toți eh, toate părțile interesate, precum și instituirea unei foi de parcurs și a unui plan de acțiuni. Și în țările de jos, ca și în alte state membre, trebuie să analizăm modalitățile prin care am putea îmbunătăți produsele, Inovarea este și trebuie să fie cât mai răspândită și ea trebuie stimulată pentru că ne aflăm cu toți în fața aceleiași probleme. Mâncarea excesivă, mâncatul excesiv, obezitatea, problemele de sănătate aferente. Sigur însă că pentru uh, a pune în aplicare aceste bune intenții e nevoie de mult timp pentru a uh, impune o reducere a gradului, a, a conținutului de sare în produsele uh, Uh, comercializate, trebuie să obișnuim oamenii treptat să mănânce din ce în ce mai puțină sare. Deci, Va trebui să ne asigurăm, de exemplu, că produsele prelucrate franceze și olandeze merg în aceeași direcție, din acest punct de vedere, cu produsele prelucrate din Belgia. Apoi, referitor la medicamente. Există negocieri în spatele ușilor închise și întrebarea era cum am putea face ca ele să capete un uh, avânt și să se renunțe la toată această mantie de secret. Știm că în uh, Uniunea Europeană, atunci când discutăm între noi, ne punem adesea întrebarea care sunt avantajele concrete pacienți. Deci, unde sunt, de ce se includ atâtea clauze în contracte? Companiile știu mai multe în acest domeniu decât știu guvernele statelor membre. Și cred că problema ar trebui să fie abordată și din alt punct de vedere. Trebuie să știm ce se întâmplă cu medicamentele care intră pe piațe, piațele noastre. Care sunt aceste medicamente? Pentru că impactul medicamentelor novatoare asupra pacienților va, va reprezenta o îmbunătățire uriașă pentru viața lor. Costurile sunt foarte mari, dar și rezultatele sunt excepționale dar toată această problemă ține în principal de subsidiaritate și nu de noi, deci nu vom merge pe drumul acesta, vrem doar să determinăm statele membre să colaboreze între ele, să facă schimb de informații, să se sprijine reciproc, să aibă în vedere elaborarea unor noi modele de afaceri prin care să existe noi modele de stabilire a prețurilor pentru medicamente. Există anumite tipuri de medicamente care vizează un grup foarte redus de pacienți. Și atunci, legislația de care dispunem în acest sens este insuficientă. Ea vizează în special medicamentele care țintesc grupuri ample, grupuri largi de pacienți. Tocmai de aceea e important să culegem cât mai multe informații, să se facă schimb de informații fără a se pune în pericol în niciun fel siguranța. Dar medicamentele care sunt acum în curs de elaborare vor produce un impact uriaș. Nu, nu e vorba de o mică plus valoare, ci de un impact foarte mare. Asta e cu atât mai uh, frapant dacă ne uităm la ce se întâmplă cu elaborarea medicamentului, cu, cu programele de creare de noi medicamente în anumite state. Trebuie să încercăm să conlucrăm pentru a găsi răspunsul necesar la toate aceste probleme. Sănătatea publică are un impact transfrontalier foarte mare, pentru că, de exemplu, rezistența la antibiotice nu se oprește la frontieră. Există așadar mize comune și va trebui să colaborăm practic, concret, pentru a face față acestor provocări. În ce privește utilizarea antibioticelor în sectorul agricol, noi știm foarte bine care sunt tendințele și obiectivul meu este limpede. Vreau să se facă progrese în acest domeniu, nu doar la nivel european, ci și la nivel internațional. Prin agenda globală pentru sănătate și siguranță deja se fac unele lucruri și colaborăm cu statele care folosesc încă hormoni de creștere și o serie întreagă de alte produse, uh, antibiotice în creșterea animalelor și așa mai departe. Vrem să determinăm și aceste state să reducă utilizarea antibioticelor și hormonilor în sectorul uh, creșterii animalelor. Am reușit să obținem câte ceva deja, însă în niciun caz nu trebuie ca agricultorii noștri să fie într-un fel penalizați pe, uh, în piețele de export uh, din uh, cauza acestor lucruri. Cât privește perturbatorii endocrini, e fundamental să lucrăm uh, și noi uh, în acest dosar. Doamna uh, Dexma, colega mea, va vorbi deja mai devreme de acest lucru. Au, s-au instituit criterii în luna septembrie, iar Parlamentul cât și Consiliul au îndemnat Comisia să ia măsuri. Curtea, curtea s-a pronunțat în decembrie în cauza uh, cu Suedia. Uh, Uh, constatând că comisia își încălcase obligațiile și acum deci comisia trebuie să uh, ia măsurile cuvenite. La jumătatea anului 2016 comisia va trebui să prezinte un program pe care îl așteptăm cu interes și sperăm să se întâmple și alte lucruri uh, chiar mai devreme de jumătatea anului. Uh, comisia ar trebui să facă niște eforturi, să accelereze puțin eforturile sale în domeniu, să prezinte acte delegate și în niciun caz nu vom uh, reduce mm, eforturile noi la nivelul Consiliului. Referitor la clonare, subiectul este deosebit de sensibil. Și el nu ține în mod direct de competența mea, ci de competența Ministrului pentru Agricultură. În acest domeniu, în cadrul Consiliului, există opinii foarte variate pe tema aceasta. Parlamentul European dorește să extindă domeniul de aplicare, așa încât el să cuprindă și generațiile următoare animalelor clonate. În ceea ce privește identificarea animalelor clonate, deci să fie vorba de identificarea atât animalelor clonate, cât și a urmașilor acestora de-a lungul întregului și, și a, a, întregului lanț alimentar ulterior. Comisia a lansat un studiu cu privire la posibilitățile de etichetare a cărnii proaspete provenind de la aceste animale, care ar fi uh, o procedură obligatorie. E vorba de carnea provenind de la animalele clonate sau de la uh, urmașii acestora. Și mm, vom lua în calcul uh, posibilitatea ca în timpul președinției noastre să organizăm o dezbatere la nivelul Consiliului de Ministri în uh, acest dosar. Domnului Eckhout, care vorbea despre medicamente și despre nevoia de a se lua măsuri urgente, îi răspund că sunt într totul de acord. Programul următoarelor șase luni va fi unul foarte intens și ne propunem să colaborăm tocmai în acest domeniu al medicamentelor. Pentru că atunci când nu există o concurență în domeniul prețurilor. Atunci când un medicament deține monopolul, trebuie făcut ceva cu privire la mecanismul de stabilire a prețurilor. Asta în situația în care prețurile au decolat complet de la costurile de uh, cercetare și dezvoltare și vrem să discutăm despre aceste lucruri la nivelul Consiliului. De asemenea, trebuie ca în Uniunea Europeană să existe un sistem de schimburi de informații adecvat cu privire la indicatorii sistemelor de sănătate, respectiv cu privire la utilitatea medicamentelor. Dispunem cu toții de informații și aceste informații trebuie să circule în scopul de a îmbunătăți as, um, acordarea îngrijirilor de sănătate și serviciile oferite pacienților noștri. La fel de important, desigur, este să identificăm și modalități de economisire pentru ca medicamentele să poată fi acoperite, costurile lor să poată fi acoperite. E adevărat că cu cât medicamentele sunt mai complexe, cu atât sunt mai costisitoare, trebuie recunoscut acest lucru. Dar trebuie ca creșterea prețurilor să reflecte plus valoarea medicamentului respectiv. De asemenea, ar trebui discutat și despre perenitatea sistemelor noastre de sănătate publică. Nu putem face economie, dacă îmi permiteți acest joc de cuvinte, de discuții în acest domeniu, de dezbatere. Apoi, în ce privește rezistența la antibiotice. Planul de acțiune este foarte bun, el uh, există deja în 24 de state membre, deci numai patru state membre încalcă în prezent uh, această dispoziție, numai că nu e suficient să existe aceste planuri, ci ele trebuie și puse în aplicare. Pe mine mă interesează să stimulez mai mult această analiză interpares Știm cu toții care sunt obstacolele și ar trebui să ne inspirăm unii de la ceilalți în depășirea lor. Nu e vorba de un control al unora de către alții, ci de această soluție a analizei interpares care poate fi un instrument foarte util în Uniunea Europeană. Și acum, uh, referitor la întrebările privind TISA. Vă dați seama că este greu să mă pronunț eu acum aici cu privire la definiția noțiunii de serviciu public. Cred că despre asta va trebui să discutați cu colegii mei competenți și aici, de fapt, principala competență revine Comisiei Europene. Cam asta aveam a vă spune, domnule președinte, și vă mulțumesc foarte mult. Thank you very... Mulțumesc mult pentru întrebările oferite. Le mulțumim ambelor, doamne ministru, din țările de jos pentru amabilitatea de a fi venit astăzi în fața noastră pentru a ne prezenta prioritățile președinției neerlandeze, dar și pentru a oferi răspunsuri întrebărilor pe care colegii din diferitele grupuri politici li le-au adresat. Vă mulțumesc așadar foarte mult, doamnelor ministru, și pentru că nu mai avem alte puncte pe ordinea de zi a ședinței noastre de astăzi, încheiem această ședință acum, nu înainte de a vă reaminti că următoarea noastră ședință va avea loc pe 23 ianuarie la Strasburg, va fi o reuniune extraordinară. Pe 17 și 18 februarie, aici la Bruxelles, va avea loc următoarea ședință ordinară. Vă mulțumesc foarte mult, poftă bună!